Dear colleagues, we can uh, start with the first... Dragi colegi, putem începe cu mm, primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea acesteia. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, uh, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat fără modificări. Uh, punctul numărul 2, avem interpretare în 20 de limbi. Dosarul întâlnirii noastre este disponibil pe site-ul nostru, întâlnirea este transmisă în direct pe internet, punctul 3 de pe ordinea de zi. Vă informez că trebuie să adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 22-23 septembrie, 21-22 decembrie 2015, desigur, și 14 ianuarie 2016. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, până la sfârșitul reuniunii se, consideră, se vor considera ca fiind adoptate. Și acum punctul numărul 4. Raportare cu privire la negocierile interinstituționale în curs pe următoarele dosare. În primul rând, controle și alte activități efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și hrana pentru animale, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor. Cel de-al cincilea dialog informal privitor la controlele oficiale și propunerea respectivă a avut loc pe 1 martie Uh, oferind ocazia Parlamentului, Consiliului și Comisiei să își uh, reasume pozițiile privitoare la acest articol privitor la finanțarea controlelor oficiale și să discute probleme politice legate de controle la importuri, articole 42 până la 75. Discuțiile au avut loc într-un mod constructiv și am putut ajunge la un compromis pentru majoritatea problemelor politice. Am convenit că ce a mai rămas de rezolvat din punct de vedere politic și anume delegarea puterilor o vom rezolva într-un context mai larg deci, cea de-a doua raportare se referă la reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici pe durata primului trialog informal privitor la directiva NEC cu plafoanele de emisii naționale care a avut loc pe 25 februarie 2016. Cele trei instituții europene au avut un prim schimb de opinii pe număr de politi- articole politice importante, inclusiv anexa 2, flexibilități, metan și obiectivele intermediare 2025. Cel de-al doilea trilog uh, e programat pe data de 4 aprilie 2016. With, fifth point in our... Și acum punctul 5 de pe ordinea de zi și acum uh, asta înseamnă schimb de opinii cu Comisia Europeană în ceea ce privește negocierile privind TTIP, Tratatul Transatlantic uh, cu Statele Unite și uh, vom da imediat cuvântul uh, domnului Hido Hoban Uh, vice-negociator uh, șef și are la dispoziție 10 minute pentru a face o primă prezentare și apoi uh, va avea loc dezbaterea cu membrii comisiei noastre. Vă rog, domnule, aveți cuvânt. Thank you very much, Chair, and good morning to the members of the committee. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața membrilor comisiei. Sigur, nu eu sunt uh, responsabil principal al, acel, al acestui dosar, dar voi face tot ce pot ca înloc, să înlocuiesc pe colegul meu și vă stau la dispoziție, desigur, dacă aveți uh, întrebări. Cred că ultima dată când ați avut o discuție privitoare la situația TTIP uh, a fost în luna noiembrie, deci vreau să profit de ocazie ca să vă prezint progresele pe care le-am făcut de la acea dată și până acum și care sunt perspectivele pentru următoarele luni și până la sfârșitul sau până când își termină mandatul actual administrației din Washington. Cred că obiectivele noastre în uh, cursul acestui an ar fi, uh, în primul rând, obiectivul de a încerca să dezvoltăm un text în toate domeniile negociate în acest parteneriat uh, de investiții comerciale transatlantic cu obiectivele de a uh, ajunge la niște texte mhm. uh, consolidate uh, la nivelul verii, să spunem. Și încercăm să operaționalizăm toate acestea, asigurând un uh, ritm mai accelerat al rundelor de negociere. Deci am avut una în octombrie, una în februarie la Bruxelles, una în aprilie vom avea și încă una e prevăzută pentru luna iulie și de fiecare dată încercăm să Uh, venim cu propuneri din ambele părți, și din partea americană și din partea europeană, și apoi uh, un proces de negocieri uh, care trebuie să fie compatibil cu ceea ce numim noi în mod tehnic consolidarea unui text și procesul de consolidare începe cu două texte separate care trebuie integrate și mai apoi obiectivul este să reducem uh, numărul uh, problemelor uh, care rămân nenegociate treptat până când ajungi la etapa finală a negocierii, când există doar un set limitat de chestiuni sensibile din punct de vedere politic, care apoi sunt arbitrate la nivelul miniștrilor. Din luna noiembrie și până acum cred că e corect să spunem că am făcut progrese semnificative în două domenii ale negocierilor, deci uh, uh, grupul de, de reglementare și grupul de uh, reguli. E vorba de trei compartimente, accesul la piață, comprare și comp compatibilitate și apoi regulile. Și în aceste ultime două uh, e nevoie de o dezvoltare a textului și un proiect uh, al tratatului, ceea ce va, până la urmă va deveni tratatul TTIP și sigur că vorbim de sute, ba chiar mai mult de o mie de pagini divizate în capitole și uh, spre informarea domnilor voastre, cel mai important progres pe care l-am făcut din noiembrie și până acum, cred că putem spune că este că în grupul uh, de reglementare am făcut uh, schimb de noi texte privitoare la cooperarea pentru reglementare și bune practici și în legătură cu barierele, îndepărtarea barierelor uh, tehnice în domeniul comercial. Și cred că puteți vedea în aceste texte care sunt publice și care vă vor fi puse la dispoziție că noi am încercat uh, în cea mai mare măsură posibilă să uh, ținem cont de liniile directoare și obiectivele care au fost stabilite în rezoluția Parlamentului privitor la TTIP adoptată pe 8 iulie anul trecut, dar de asemenea, în măsura posibilului, și de recomandările individuale provenite din uh, multe comisii, inclusiv cea a domnilor voastre, în pregătirea elaborării textului final adoptat de Parlament privitor la TTIP. De asemenea, din luna noiembrie și până acum, am înaintat un text privitor la dezvoltarea durabilă în domeniul muncii și al mediului, text care era de, așteptat de multă vreme și este o parte foarte importantă a acestor negocieri, în sensul că Vrem să arătăm, să demonstrăm că avem un angajament clar uh, în domeniul muncii și al mediului și că UE și SUA vor să exercite un leadership comun uh, încercând să ajungă la cel mai înalt nivel de angajamente internaționale în aceste domenii oricum, cel mai înalt plafon uh, existent până acum în acordurile comerciale. Deci este o îmbunătățire semnificativă de care vă veți da seama dacă citiți uh, textul nostru privitor la dezvoltarea durabilă. Americanii trei luni mai târziu uh, au venit și ei cu un text înainte de runda de la Bruxelles. Așadar, acum ne îndreptăm spre consolidarea acestor două texte. Acum, dacă e să mă refer la ce se va întâmpla în următoarele luni, vă pot spune că încă mai sunt domenii în care avem probleme rezolvate cu textele și ambele părți uh, trebuie să continue munca până la vară pentru a dezvolta proiecte de capitole sau proiecte de anexe și cred că una din, unul din domeniile cele mai importante Uh, e atât de specific încât uh, noi uh, ne ocupăm de domeniul de reglementare și mă refer la nouă zone diferite în care lucrăm. E vorba de până la standarde de siguranță ale vehiculelor cu motor, până la inspecțiile pentru uh, fabrici de farmaceutice, cosmetice, pesticide, produse TIC, în fine, sunt nouă capitole în legătură cu care uh, noi dezvoltăm anumite obiective și le, asta vom face în următoarele luni. Și cred că veți putea vedea că în uh, dezvoltarea acestor obiective noi încercăm să o facem în mod foarte bine țintit, să ținem cont pe deplin de uh, mediul uh, de reglementare pentru fiecare capitol. Bine, câteodată mediul acesta poate fi foarte diferit, de exemplu la substanțe chimice, după cum știți, și noi încercăm să îmbunătățim uh, calitatea regulamentelor noastre viitoare, însă fără a avea un impact negativ uh, asupra procedurilor interne, asupra suveranității, autonomiei sau în a scădea standardele de protecție și cred că comisarul nostru pentru comerț uh, a, v-a expus acest punct în fața uh, Parlamentului și în fața publicului și a fost foarte insistent în uh, ultimele luni pentru a clarifica exact care sunt obiectivele noastre în vederea acordului de TIP în domenii în care probabil există legislație divergentă în UE și SUA. Și doresc de asemenea să vă trag atenția asupra publicării viitoare a evaluării de impact interimare de durabilitate a TTIP, evaluarea intermediară care actualmente mm, este pregătită pentru publicare uh, de către un grup de consulting din Rotterdam, Ecorus, care finalizează primul proiect uh, pe care sperăm că îl vom putea face public în următoarele luni sau în următoarea lună. Va fi un text intermediar al cărui obiectiv va fi să fie supus uh, consultărilor publice și textul final să fie disponibil până la sfârșitul anului curent. În ce privește, deci, impactul unui uh, acord TTIP în sectoare uh, importante ale economiei și economiilor statelor membre. Și încă un comentariu, dacă îmi permiteți, în legătură cu situația actuală a procesului de negocieri. Iată, vorbim de doi ani și jumătate de când am început negocierile. Cred că pot spune că am încercat să le descriem ca fiind un proces care are un început, are un mijloc și are și un final în care uh, se arbitrează unele din uh, chestiunile cele mai dificil de rezolvat uh, și actualmente ne aflăm în etapa de mijloc, încercând să dezvoltăm cât mai multe angajamente pentru accesul la piață, pentru a putea dispune de mm, o fază finală foarte eficientă a negocierilor, unde să mai rămână un număr foarte redus de chestiuni rezolvat. Logica fiind că nu poți să ajungi la finalul negocierilor uh, într-un asemenea tratat, uh, de asemenea dimensiuni, uh, și să rămână un număr foarte mare de chestiuni deschise. Asta înseamnă că în lunile următoare, să spunem, viitoarele 4 până la 6 luni, să dezvoltăm zone în care să, nu există text, în care consolidăm uh, propunerile UE și uh, cele ale SUA, acolo unde încă nu s-a întâmplat, și reducem uh, numărul de chestiuni rezolvate din texte până la un număr rezonabil și, din punct de vedere obiectiv, să spunem că trebuie să ne aflăm în poziția de a putea închide un număr important de capitole înainte de a intra în faza de eh, redactare a proiectului final. Acum, eh, la fel ca partenerii noștri eh, din SUA, suntem și noi angajați să profităm de avântul la care am ajuns în procesul de negocieri. Sunteți conștienți că e vorba de anul, de ultimul an al actualei administrații de la Washington, până la 20 ianuarie anului a, viitor durează mandatul acesteia. Eh, ambasadorul care este reprezentantul SUA în domeniul comercial eh, și-a luat un angajament public să încerce să închidă aceste negocieri în cursul acestui an, până când încă nu îi se încheie mandatul. Noi suntem pe deplin angajați să respectăm un calendar ambițios eh, pe care vor stabili prietenii noștri americani. Sigur, prevalând fondul și nu forma sau viteza. Deci nu ne gândim la o accelerare a negocierilor uh, pe mm, spedele calității angajamentelor uh, care vrem să apară în textul final. Deci, calitatea este principalul și nu viteza, dar acestea fiind spuse, suntem angajați totuși să facem progrese constante pe parcursul negocierilor. Există un control public, sunt și multe investiții politice, deci liderii noștri europeni sunt foarte angajați în aceste negocieri, așadar Comisia negociază uh, cu mandat uh, din partea Uniunii Europene și atunci noi suntem obligați să uh, apară pozițiile noastre în text și să reducem diferențele pe care le avem cu prietenii noștri americani. Dar suntem destul de rezonabili în acest moment, am făcut progrese în ultimele luni și cred că puteți vedea că într-un număr de domenii de interes specific pentru comisia noastră, dar mai ales în ce privește capitolul legat de angajamentele de mediu și de muncă, ce numim noi capitolul de dezvoltare durabilă. Acolo am făcut progrese însemnate din noiembrie și până acum. Până actualmente negociem uh, puncte specifice din text, ceea ce puteți și dumneavoastră cumva să controlați și să vedeți în ce măsură parametrii pe care dumneavoastră ne-ați uh, furnizat în ultimele luni au fost incorporați în propunerile europene. Noi credem că am făcut totuși o treabă bună, dar sigur, uh, dumneavoastră, membrii Parlamentului, sunteți cei care veți judeca asta. Și cu aceasta, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați primit aici în această dimineață și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you very much. And now we can start our tour, giving the floor to our... Mulțumesc. Și acum, domnul Dorfman, care e raportorul permanent de TTIP, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, informații. Mulțumim pentru această informare. Uh, sunt bune informațiile, cred eu, și avem nevoie de astfel de informări în, periodic la noi în comisie. Aș avea o întrebare referitoare la calendarul uh, pe care l-ați prezentat, domnule Huben. Sau, mă rog, o întrebare. În ce măsură simțiți deja în negocieri uh, efectul uh, luptei electorale, campanii electorale din Statele Unite? Pentru că situația în care se găsesc acum uh, Statele Unite ar putea să aibă efecte asupra TTIP-ului. Ambii candidați importanți deocamdată nu Uh, s-au exprimat uh, în mod foarte pozitiv uh, referitor la TTIP. În orice caz, nu și-au exprimat o dorință puternică de a încheia acest acord și situația deci nu este foarte încurajatoare. Deci cum vedeți această influență? Și lăsând la o parte aceasta, vreau să vă atrag atenția asupra uh, avizului pe care l-am uh, adoptat la noi în comisie acum câteva luni și aici sunt trei domenii importante. În primul rând, cooperarea în materie de reglementare. Aceasta, în mod logic, poate să ducă la reducerea standardelor sau la ridicarea lor, pentru că ele trebuie aduse la un numitor comun și deja în mai multe domenii um, avem interesul ca standardele să fie ridicate la nivelul uh, european, pentru că sunt multe domenii uh, Uh, printre care și domenii care sunt de mare însemnătate pentru comisia noastră, cum ar fi siguranța alimentară. Noi, în aceste domenii, avem standarde mult mai ridicate decât cele din Statele Unite. Credeți că se poate garanta acest lucru? Deci dacă tot vom avea o colaborare consolidată în materie de reglementare, vom uh, ajunge la situația în care să putem să uh, ne regăsim standardele. A doua întrebare, referitoare la protecția plantelor. N-ați spus nimic despre a, acest lucru. Și constrângerile privind exportul de alimente din momentul de față au de-a face cu dispoziții privind dispoziții sanitare și fitosanitare și Uh, vreau să știu în ce măsură există uh, din câte știu, uh, americanii au niște intenții absurde, zero toleranță în ceea ce privește o serie întreagă de, de produse fitosanitare, niște constrângeri care decurg din uh, dispoziții legislative care ar trebui să fie eliminate. E vorba de exporturi de alimente din Europa către Statele Unite, un subiect foarte important. Un al treilea domeniu este siguranța alimentară și a standardelor de protecție a consumatorilor. Cum uh, merg lucrurile aici? Pentru că noi suntem foarte interesați ca alimentele noastre uh, și siguranța alimentară să rămână garantată. Mă gândesc aici la clonare sau la utilizarea de hormoni în uh, producția de carne de vită. Uh, aici ne dorim o reglementare prin care, ca și până acum, importul de carne să fie interzis importul către Europa, importul de carne care a fost produsă utilizându-se hormoni și, în ultimul rând, standardele chimice. Uniunea Europeană are aici uh, o legislație foarte diferită față de Statele Unite ale Americii și noi am spus întotdeauna și am spus și în avizul nostru că noi nu vrem să se pună sub semnul întrebării sau să se reducă această legislație, aceste standarde. Au existat negocieri în acest domeniu până acum și cum reacționează reprezentanții delegației americane la acest domeniu? Acestea ar fi întrebările mele. În principiu, aș vrea să spun, așa cum am spus întotdeauna, că dacă vom avea un acord care să aibă efecte pozitive asupra comerțului nostru, atunci acest lucru este unul bun, dar nu ar trebui să există acum presiunea administrației Obama care mai are doar câteva luni, deci să se pripească, să se grăbească lucrurile, să încheiem un acord, pentru că nu are niciun sens. Dacă ne gândim că, mai ales în domenii importante, cum ar fi exportul de alimente, um, lucrurile merg destul de bine și anul trecut Exportul nostru de alimente către Statele Unite a crescut în mod semnificativ. Excedentul comercial pe care îl avem deja de ani de zile uh, se perpetuează. Deci nu e nu pierdem deloc dacă se uh, menține situația actuală, din potrivă câștigăm și dacă TTIP va duce la îmbunătățirea situației, atunci sigur, haideți să încheiem acordul. Dacă nu, atunci uh, nu cred că trebuie să ne grăbim. Trebuie să fie o situație care să, câșt, să fie în câștigul ambelor părți și să nu ne lăsăm presați de timp. Mulțumesc! Thank you very much. And now Mr. Balas. Mulțumesc. Acum domnul Balas. Merci, monsieur le, le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, comisiei și mulțumim tuturor pentru informații. Aș vrea să spun că sunt de acord cu raportorul uh, în acest moment, în sensul că întreaga mm, întrebare în legătură cu TTIP e de a ști dacă acest acord uh, are ceva de a face cu domeniul nostru de interes sau nu, adică situația în schimburile noastre cu Statele Unite nu este deloc catastrofală pe plan global. Deci trebuie să vedem dacă acest acord îmbunătățește sau nu situația. Am o întrebare punctuală către comisie. S-a spus ceva, s-a anunțat un studiu de impact și aș dori să știu care exact ar fi obiectivul acestui studiu de impact, adică se va referi, se va referi la toate domeniile de negociere, la fi un studiu de impact care va fi mai limitat, cu un obiect mai restrâns. Deci care sunt uh, criteriile mm, acestui studiu de impact? Vreau să știu care ar fi și calendarul său și cine anume îl va face. Sigur, probabil comisia uh, o va face, însă a prevăzut sau nu faptul că vor exista experți care vor, ar putea avea puncte de vedere diferite și se va face o muncă de sinteză, să nu fie doar uh, persoane care deja sunt înscrise la discuția de astăzi, ci să existe și, un, și puncte de vedere externe și contradictorii, ca noi parlamentarii să putem avea cea mai informată opinie. Thank you very much. Miss Müller. Mulțumim, doamna Müller. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank für die Aussprache. Sie wissen ja, dass Mulțumim pentru acest schimb de opinie. Știți uh, că în Germania uh, există o mișcare cetățenească foarte importantă împotriva TTIP, care crește. Și pentru mine se pune întrebarea pe care a adresat-o și domnul Dorfman referitor la siguranța alimentară. Ce facem cu organismele modificate genetic, ce se întâmplă cu hormonii de creștere și cum ne vom asigura că importurile de alimente din Statele Unite vor corespunde într-adevăr standardelor noastre. Săptămâna trecută, în plen, am uh, votat uh, legislația privind uh, medicamentele administrate uh, Um, animalelor. Um, vreau să știu care este situația în ceea ce privește utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor în Statele Unite și nu ar putea să apară aici o presiune suplimentară asupra producătorilor, uh, crescătorilor de animale europeni. Și încă o chestiune importantă pentru mine. Este un document de strategie referitor la dezvoltarea durabilă uh, privind combaterea tăierilor uh, ilegale de pădure. Uh, care va, vor fi efectele asupra silviculturii în Europa. Și încă o chestiune importantă. Consideră Comisia că în cadrul uh, negocierilor actuale, în mod clar, nu vor fi presiuni suplimentare asupra crescătorilor de animale europeni din cauza diferențelor de standarde. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Stais. Mulțumesc, domnul Stas. Thank you, voorzitter. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mi-amintesc pe vremea când am fost eu raportor pentru aviz în ceea ce privește rezoluția pentru TTIP din iulie trecut și când am votat. Mi-amintesc cum la vremea respectivă am avut o dezbatere care a pornit de la ideea că uh, ascultaserăm un discurs în decembrie 2014 al doamnei Malmström în care s-a spus foarte clar și fără echivoc și pe aceea și repetat că noi avem reguli diferite cu SUA în multe domenii, față de SUA în multe domenii și uneori diferența dintre calitatea de re regulilor este atât de mare încât niciodată nu vom ajunge la un acord. TTIP discută despre barierele non-tarifare. Însă să nu uităm că acestea fac obiectul legilor noastre. Sunt lucrurile pe care le-am decis democratic aici în Parlament pentru care noi am luptat, pentru care am negociat cu Consiliul de Ministri și la sfârșit am creat aceste instrumente într-o manieră foarte democratică. Comisia spune că în fiecare dezbatere, dacă discutăm cu americanii despre barierele netarifare, atunci cu siguranță standardele nu trebuie diminuate. E bine, discutând acum uh, cu comisia despre acest subiect, apare ideea că ă, în anumite domenii standardele vor fi scăzute vizibil. Mă gândesc, de exemplu, la agenții patogeni din carne. Mă gândesc, de exemplu, la dezbaterea noastră despre clone. Domnul Lize, la vremea respectivă, a spus foarte clar că noi știm că se discută acum despre TTIP și, prin urmare, regulile de la Comisie vor fi mult mai laxe față de ceea ce voia unii din Comisie inițial. Și la fel și în ceea ce privește reglementarea combustibililor curați, la fel și în ceea ce privește uh, normele de mai bună reglementare. Sunt lucruri care sunt acum uh, influențate de TTIP și până la urmă nu vom ridica standardele, ba din potrivă, uneori va trebui să le scădem. Rezoluția din iulie 2015 care a fost votată uh, a arătat foarte clar că din partea Parlamentului nu se vrea ca Comisia să negocieze pe serviciile de sănătate publică, organisme modificate genetic, utilizarea de uh, hormoni uh, în producerea de carne și apoi avem și directiva REACH. Și nu doar directiva în sine, ci implementarea directivei REACH. Și reprezentantul Comisiei tocmai a vorbit despre REACH. Aș vrea să cred că la finalul uh, negocierilor, REACH nu se va schimba. Dar este vorba și de implementarea REACH, pentru că deja sunt uh, oameni care zi de zi merg la Helsinki pentru a negocia implementarea și pentru a vedea ce trebuie să se întâmple. Marea întrebare este dacă ne poate garanta Comisia, pentru că noi știm că se negociază pe acest subiect, pentru că au transpirat anumite informații și ne poate spune Comisia foarte clar uh, ce se întâmplă cu implementarea RICI, dacă se negociază sau nu și dacă da, ce se întâmplă și la ce ne putem aștepta. Și foarte pe scurt, un ultim element, e o mare dispută în, a fost o mare dispută în Parlament și o mare discuție cu privire la ISDS, la sistemul ISDS și uh, măsurile de soluționare a litigiilor uh, la nivelul statului cu investitorii. Între timp știm că s-a făcut o propunere cu ICS, Uh, și e acum în negociere cu americanii, a făcut propunerea doamna Malmström, să-mi spună comisia uh, ce, cum au primit uh, americanii această veste, consideră că se poate discuta și, bineînțeles, întrebarea mea mm, se referă la ISDS și vreau să știu dacă este doar o adaptare cosmetică a ceea ce am avut inițial, pentru că în continuare Uh, investitorii străini primesc uh, drepturi mai multe decât proprii noștri investitori. Întrebarea Parlamentului este dacă se poate face așa ceva, dacă e permis așa ceva. Noi considerăm că nu ar trebui să fie. Mulțumesc. Balțu. Mulțumesc, domnul Balțu. Elnök úr, köszönöm a szót. Nyilván ennek a napirendnek nem az a célja, hogy elmondjam azokat az okokat, ami... Mulțumesc. Sigur că și eu consider că obiectivul uh, acestui punct uh, nu este să vă spun de ce mi se pare că ne dezavantajează încheierea acestui acord. Putem să ne gândim uh, cât de ambițios este președintele Obama, cât de ambițios a fost în campanie în campania pentru acord și cum a spus că trebuie încheiat pentru că va aduce avantaje Statelor Unite. Trei întrebări. Una se referă la arbitraj. Propunerea prin care ISDS-ul a fost uh, respins uh, complet nu a fost acceptată în Parlamentul European și apoi a existat o altă propunere care aducea diverse elemente noi referitoare la sistemul ISDS. Care este situația în momentul uh, de față? În al doilea rând, în 2014 s-a adresat o întrebare Comisiei de către parlamentele naționale, de către 20 de parlamente naționale din Uniunea Europeană și era vorba despre întrebarea dacă statele membre vor trebui să ratifice acest uh, acord pentru că el se poată intra în vigoare. Tratatul de la Lisabona prevede că Uniunea Europeană are personalitate juridică, prin urmare, Parlamentele naționale nu mai e nevoie să ratifice acordul sau există o soluție mixtă în care este nevoie și de ratificarea Parlamentelor naționale. La momentul respectiv, Comisia nu a clarificat situația în mod definitiv. Deci aceste două întrebări, care este situația cu STS și dacă trebuie ratificat acordul de Parlamentele naționale sau nu. Și acum mă adresez reprezentantului Comisiei Europene. Eu sunt un eurodeputat um, independent uh, și nu am primit niciodată o întrebare la întrebările mele din partea Comisiei Europene. Poate că acum se va schimba situația. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Petrele. Mulțumim, domnul Petrele. Eh, thank you, Mr. <clears throat> Mr. Chairman. Eh, este se lepo zahvaljujem predstavniku. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o întrebare reprezentantului la reprezentantul Comisiei cu privire la ceea ce ne-a prezentat despre stadiul negocierilor. Eu cred că au apărut multe elemente noi și consolidarea poziției uh, noastre uh, include elemente în rezoluția Parlamentului și salută acest lucru. Dar acum Dată fiind uh, mișcarea civică din Germania și din uh, alte țări, e clar că cetățenii europeni au în continuare impresia că acesta este un model asimetric de relaționare și cred că trebuie făcute multe eforturi în acest sens pentru a înlătura cauzele uh, acestei impresii. Sigur că la cel mai înalt nivel politic se oferă asigurări că standardele nu vor fi reduse în procesul de negociere, dar uh, pentru aceasta sigur că e nevoie de un temei juridic pentru a um, preveni uh, un astfel de fenomen. Și aceasta este cauza majorității întrebărilor. La începutul anului și chiar anul trecut, împreună cu colegii, am făcut o vizită în Statele Unite și am ajuns la concluzia că opiniile noastre pe multe uh, subiecte sunt foarte diferite față de cele ale omologilor americani. Um, fie că e vorba de OMG-uri, de substanțe chimice, de clonare și așa mai departe. Pe de o parte, Statele Unite ale Americii sunt o entitate solidă și, pe de altă parte, Uniunea Europeană, formată din multe state membre, și multe dintre aceste state membre au rezerve serioase față de modul în care americanii înțeleg uh, OMG-urile, clonarea și alte chestiuni. Și eu cred că în continuare subestimăm aceste uh, divergențe de opinie. Deci, întrebarea mea este următoarea. Dacă eu înțeleg bine propunerile americanilor, um, normele de mediu ar trebui să facă obiectul mecanismului ISTS. Și aș dori să știu ce măsuri a întreprins partea europeană, în ce măsură a, ați venit în întâmpinarea partenerilor americani și cum dorește Comisia Europeană să protejeze normele de mediu în cazul unor posibile litigi. Se spune că avem uh, o autonomie în materie de reglementare, dar uh, în pofida noilor mecanisme uh, este cum putem să protejăm această autonomie, cum vom fi capabili să, să creștem standardele pe viitor. Aș dori să știu cum va fi luată în considerare această sensibilitate de mediu a statelor membre. Asta e tot deocamdată. Thank you very much, Mr. Potts. Domnul Potts. Mulțumesc. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Urmăresc cu mare atenție dosarul. Am lucrat împreună cu domnul Ștas la poziția comisiei noastre și urmăresc cu mare interes uh, evoluția negocierilor și adesea mergem în acea sală cu documente criptate, le studiez și de fiată mă întreb de ce, doamne iartă-mă, sunt atât de confidențiale. Și apoi uh, nu mă pot abține, constat că ceea ce a spus domnul Peterle sau că ceea ce, put, ce putem vedea deocamdată arată că uh, negocierile sunt asimetrice. Uniunea Europeană face o ofertă, Uniunea Europeană definește anumite poziții, spune ce este dispusă să facă, iar SUA insistă cu punctul său de vedere. Deci altceva nu poți uh, deduce din uh, documentele care ne sunt uh, puse la dispoziție. Negocierile sunt asimetrice, iar rezultatul de până acum este asimetric. Nu avem cum să convingem opinia publică că nu este așa, pentru că lucrurile nu stau altfel. Și nu vreau să dau în vileag lucruri confidențiale, dar e foarte clar că e foarte clar că lucrurile nu vor funcționa fără a modifica legislația europeană. Și atunci să confirme Comisia, uh, vor fi amendate legile europene, pentru că în cele din urmă Comisia va trebui să schimbe anumiți pași de legislație de implementare, fiindcă uh, sunt lucruri care depășesc controlul nostru democratic și adesea mă întreb cum uh, va face Comisia să autorizeze până la urmă niște pesticide care n-ar avea ce căuta ca fiind autorizate. Ce va face Comisia Europeană cu uh, reducerea deșeurilor alimentare? Vă pot da exemple cu produse periculoase, cum ar fi glifozatul și alții. Poate că ar trebui să facem o analiză exhaustivă și în urma acesteia, cu siguranță ne-am dat seama că lucrurile care ne dor sunt exact acelea care trebuie echipurile adaptate la standardele americane. Nu doresc să intru în foarte multe detalii și totuși spun că sunt scârbit de ceea ce se întâmplă acum și că eu vor urmări cu mare atenție acest subiect în continuare. Un alt subiect care mă îngrijorează în urma vizitei noastre uh, este faptul că nu s-a schimbat nimic nici în atitudinea Congresului. Am fost la Congres și mi-am dat seama că SUA nu este capabilă să garanteze că obligațiile care rezultă în urma negocierilor vor fi transpuse la nivel subfederal. Pentru că sunt uh, diferențe la nivel legislativ, uh, federal și acolo, uh, practic, uh, guvernul nu are ce să se bage. Și, într-adevăr, în SUA s-a spus că ei nu pot garanta că negocierile federale vor fi obligatorii pentru statele federale din America. Și mă gândesc la ce bun toate aceste negocieri dacă, până la urmă, statele federale nu vor fi obligate să țină cont de ele. Nu vreau să fiu negativ întru totul. Vreau să mulțumesc comisiei pentru că, în sfârșit, la anumite capitole a început să recunoască acest business murdar al americanilor, mai ales uh, în domeniile perturbatorilor endocrini. Să nu uităm că s-a făcut presiuni comerciale, dar iată, Comisia ține piept acestor presiuni, urmăresc asta cu mare interes, urmăresc procesul legislativ. În sfârșit, Comisia începe să arate bine la acest capitol. Dar, în continuare, există asimetrie la negocieri și, din păcate, nu uh, am reușit să-i convingem pe americani și nu are cum, America în general are cum să uh, oblige statele federale să fie perfect de acord cu ceea ce a negociat statul american. Doamna Girling. Thank you very much, Chairman. Um, I just want to uh, make... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fac o declarație Trebuie să obținem un acord eu cred că comerțul cu SUA este vital pentru viitorul economic al Uniunii Europene. Este un subiect uh, important pentru mine în calitate de eurodeputat britanic, uh, aflat, aflat în fața unui referendum despre apartenența la Uniunea Europeană. Și un argument pentru noi este că dacă suntem în UE, avem acces la pietrele de export și atunci mă interesează să avem un acord bun cât mai repede cu putință. Spun asta fiindcă vreau să-mi justific astfel comentariul pe care îl voi face. Eu nu vin uh, aici încercând să blochez TTIP-ul în vreun fel. Dar, și aici vine problema, ajungem în punctul în care avem nevoie de detalii ca să știm ce se întâmplă. În această dimineață mulți colegi au menționat anumite domenii care țin de competența comisiei noastre. Uh, e nevoie să avem un acord compatibil cu ce facem noi aici, pentru că uh, adesea ni se tot spune că standardele noastre nu vor fi subinate. N-am de ce să nu cred asta, dar mi se pare că ne apropiem rapid de un punct de cotitură și poate că la următoarea prezentare a Comisiei PTTIP ar fi necesar să primim o explicație clară despre cum va arăta mecanismul pentru a obține aceste echivalențe de conformitate după cum vă spuneam, plec de la premisa că există toate bunele intenții, dar cum va fi transpus totul și dacă nu uh, se vor face pași înainte, să lăsăm capitolele la o parte. Va fi foarte greu, iar uh, Parlamentul va trebui să-și exprime acordul. Au fost exprimate câteva opinii. Poate nu sunt într totul de acord cu toate, dar trebuie luate în serios, pentru că ar fi total aiurea dacă acest uh, acord uh, s-ar băga în prerogativele Parlamentului. Am avut atâtea oportunități să ne consultăm la o adică. Și eu chiar cred că Comisia trebuie să vină în fața noastră cu detalii reale despre mecanismele pe care le dorește implementate. Mulțumim foarte mult, doamna Jetenmachi. Tiedoista. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru informații. Ennen kuin voin arvioida tämän vaiheesta. Am nevoie de mai multe informații însă ca să pot evalua această situație și ca să pot spune dacă este un acord bun sau nu. Atunci când e vorba de arbitraj și de reglementare, spuneți că s-au făcut progrese importante. Când discutăm despre măsurile de reglementare, se prea poate să uh, diminuăm nivelul sau să avem un nivel mai mare. Ați spus că nu o să diminuăm nivelul, dar uh, unde am avut un nivel mai mare? Și apoi am nevoie de informații mai precise despre siguranța alimentară, poate cu utilizarea antibioticelor, protecția consumatorilor nu este destul să se spună că vom avea un nivel mai crescut sau mai scăzut sau că s-au făcut progrese. Pentru mine asta nu înseamnă nimic, de fapt, cu privire la evoluțiile concrete. Deci, foarte concret, vă rog, de la siguranța alimentară la protecția consumatorului, câteva exemple concrete de progres. În ce fel s-a progresat? Și apoi v-aș întreba dacă îi fare deja? Și dacă da, ce s-a întâmplat? Ce va urma? A treia întrebare. Unde nu a fost înregistrat absolut niciun progres? Și ce subiecte sunt lăsate până la sfârșit din cauza unor importante dispute? O altă întrebare importantă. Statele sunt obligate în SUA de acest acord, în vreun fel? Doresc să vă amintesc de fostul acord negociat cu SUA. Chiar în ultima etapă a rezultat că nu obligă statele federale niciun fel. Parlamentul, din fericire, l-a respins. Sper însă ca de data aceasta să obținem la final, să nu o aflăm doar în etapa finală, dacă statele individuale sunt obligate într-un fel să respecte acest acord sau nu. Oricum, dacă nu sunt obligate niciun fel să, fie, să respecte acordul, eu una voi respinge acest acord. Nu mă interesează aplicarea lui doar la nivel uh, federal. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Gardini. Allora, intanto io eh, volevo Mulțumesc și vreau să mulțumesc în general pentru ocazia de a avea această discuție. Se vede și din ce se spune astăzi și spunem comisiei că domeniul ăsta este un acord transversal în Parlamentul European care nu va permite negocierilor să devieze de la calea cea bună și am arătat asta și în fosta legislatură când am uh, blocat alimentele noi, pentru că în legătură cu cărnurile clonate nu s-a găsit un acord. Și cred că și asta e o temă la fel de importantă și am uh, subliniat acest lucru încă din uh, fosta legislatură, din uh, prima întâlnire cu șeful negociator. Acum, preocupările majore se referă tocmai la temele care țin de competența noastră. E vorba de siguranța publică, siguranța alimentară, sănătatea animală, mediu, informarea consumatorilor. Deci, sigur că, după cum spunea doamna Gerling, pentru Uniunea Europeană e foarte important să încheiem acest acord eh, comercial, dar e la fel de adevărat că e fundamentală calitatea acestui acord. Deci, abordă, abordările uh, noastre sunt diferite. Deci între America și Europa, de exemplu, principiul de precauție și tipologia contrarilor efectuate în, în UE, pentru că în uh, Europa există această strategie din uh, câmp și până în farfurie, ceea ce nu există nu mai știu. Uh, și uh, acest lucru nu se întâmplă în Statele Unite, apoi există anumite pesticide care la noi sunt interzise, în SUA sunt permise, nu mai vorbesc de uh, uh, organismele modificate genetic, apoi hormonii pe care utilizează în SUA pentru creșterea animalelor, antibioticele, știm că e un subiect sensibil. Așa, am înțeles că în SUA 70% din antibioticele utilizate se face în creșterea de animale sau se utilizează în creșterea de animale. Eh, asta în mod preventiv. Și doar 10% din antibiotice se utilizează pentru uh, maladiile animale și 20% pentru maladiile umane. Deci eh, sunt procentaje care nu au corespondență în Europa. Pentru că la noi acele, acel procent de 70% din SUA este interzis încă din 2006. Să nu mai vorbim de utilizarea clorului pentru a spăla carcasele de pui. În uh, Europa se poate utiliza doar apă potabilă și în Italia nici măcar apă potabilă nu se utilizează. Pentru că imediat sunt introduse în uh, uh, congelatoare și metodologia aceasta este încă și mai sigură. După cum am mai spus-o, apoi clonarea, apoi uh, proveniența geografică. Americanii nu recunosc această marcă. Noi în Italia avem 271 de uh, mărci de indicație geografică de origine și atunci întreb Comisia se poate utiliza metodologia aceasta care mi se pare că e cea indicată de noi, adică să avem abordări comune sau recunoaștere reciprocă acolo unde există standarde similare sau să limităm cooperarea acolo unde standardele sunt foarte divergente, să limităm cooperarea la un schimb de informații sau la o armonizare spre standardele mai uh, înalte, pentru că am urmărit uh, ce se întâmplă, am citit documente și cred că nu, asta ar fi până la urmă uh, abordarea indicată de noi, pentru că sectorul agroalimentar, inclusiv în ce privește materiile fitosanitare, dacă nu greșesc eu, acolo nu se prevede o reglementare specifică între cele două părți, negociată între cele două părți, ci se face o recunoaștere automatică a echivalenței, ceea ce ar permite să se accepte reglementarea ambelor părți fără a se face o sinteză sau o structură comună de reguli. Aici uh, vreau să spun că mă preocupă și cantitatea chestiunilor controversate care ar putea uh, să se nască din asemenea abordare. Deci întreb uh, Comisia, ce se întâmplă cu toate aceste puncte pe care le-am evocat aici? Mulțumesc! Grazie, ora Miss Dornano. Mulțumesc acum, doamna Dornano. Mulțumesc, domnule președinte. După cea de-a 12-a rundă de negocieri, care se referea în mare parte la cooperarea în materie de regulamente, se, se părea că anumite convergențe sunt posibile. Deci mai întâi aș dori să știu, pur și simplu, dacă ne puteți spune mai multe în legătură cu punctele, în legătură cu cele două părți, au ajuns la poziții comune. Un european asigură că își menține cererea de a exclude la negocieri chestiunea ogm și hormonilor de creștere, de exemplu, fie, însă, totuși, Aș vrea să subliniez că există un decalaj important între SUA și UE în domeniul trasabilității Eh, pe celălalt mare al Atlanticului, trasabilitatea e asigurată pentru uh, carnea care circulă între uh, state sau, mă rog, pentru vitele care se circulă între, între state, însă nu de la naștere, pe când în UE controlul este făcut încă de la naștere și este mult mai precis. Standardele de protecție animalelor de asemenea sunt foarte diferite, condițiile impuse de Uniune se pare că intră în contradicție sau cel puțin sunt incomplete. Comisia Uh, are oare intenția să clarifice aceste condiții sau să le extindă? Asta ar fi doar prima întrebare. Alt domeniu în care părerile sunt opuse, evaluarea riscului sau practicile sunt opuse. Evaluarea riscului, mai ales, de exemplu, la produsele chimice. În SUA se vorbește de risc nerezonabil, uh, unde sarcina probei revine autorității publice care trebuie să uh, Uh, dovedească faptul că o substanță uh, nu este dăunătoare, acest sistem a limitat uh, interzicerea anumitor produse, deși există dubii serioase. În Uniune, principiul de precauție este tocmai în centrul gestionării riscului și mai am între, următoarea întrebare, așadar, negocierile în domeniul cooperării în materie de reglementare oare prevăd standarde comune pentru gestionarea riscului și dacă da, atunci ce fel de analiză facem acestei situații? Thank you very much. Miss Suița. Doamna Suița. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă interesează acest subiect. Cetățenii croați sunt și ei interesați de subiect. Adesea particip la mese rotunde, iar cetățenii uh, mi-adresează întrebări. Eu nu sunt de principiu împotriva TTIP și eu vreau să consolidăm piața comună între două cele țări. Vreau să fim mai competitivi mai ales în ceea ce privește comparația cu Orientul Mijlociu, dar sunt în continuare lucruri de clarificat. Am, uh, m-am dus și eu în safe room, în acea sală cu documentele confidențiale, ca să mă informez, dar este foarte greu să parcurgi astfel toate documentele, într-un timp restricționat. Deci, din motive de confidențialitate și poate din lipsă de transparență, cetățenii au, uh, și-au creat niște atitudini mai degrabă împotriva TTIP. După rezoluția Parlamentului am obținut oarecum o bază, dar în continuare sunt lucruri de clarificat și de aceea întrebările mele. Cred că vom avea nevoie de un temei sau de o schimbare ale reglementărilor pentru a putea implementa anumite părți din acord. Asta înseamnă că va trebui să schimbăm cadrul legislativ și uh, trebuie, uh, sperăm ca standardele europene să nu fie diminuate în niciun fel. Noi sperăm asta, dar uh, mai sunt două chestiuni pendinte. Și aici întreb Comisia. Vom avea nevoie de ratificare în parlamentele naționale? Este un lucru care nu a fost clarificat definitiv. În al doilea rând, instrumentul ISDS de soluționarea litigiilor. Eu nu sunt sigură că a fost clarificat definitiv acest subiect. Iată care sunt uh, subiectele despre care mă întreabă uh, cetățenii. Pesticide, uh, OMG-uri, sperăm să menținem aici standardele europene. Doamna Uteland, mulțumesc foarte mult, domnule Uh, președinte, mulțumesc comisiei pentru oportunitatea de a avea acest schimb de idei și de opinii. Sunt una dintre cei care consideră că este o idee bună să avem un acord comercial, dar voi lua o decizie doar când voi avea mai multe informații. La ora actuală sunt foarte multe întrebări fără un răspuns, avem nevoie de mai multe informații înainte de a formula o poziție definitivă. Uh, antibioticele, uh, exploatațiile agricole, drepturile sindicatelor, OMG-urile, clonele. Doamna Ietenmachi a spus foarte clar că avem nevoie de mai multe detalii, detalii specifice, răspunsuri concrete, înainte să ne prezentăm poziția. Pentru că nu este suficient să ți se spună că lucrurile merg în direcția cea bună. Dacă ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă în sectorul agricol la ora actuală, uh, cu utilizarea din ce în ce mai uh, mare a antibioticelor ca prevenire, acest lucru este foarte rău pentru sănătatea publică, pentru mediu. Este un lucru cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, iar politica Uniunii Europene trebuie să fie consolidată în așa fel încât să îmbunătățim situația pentru mediu și pentru cetățeni, pentru public. Noi asta facem acum în Europa, dar în America pare să meargă în direcția opusă. Și noi nu facem destul pentru a consolida și a apăra standardele pe care le avem în, în domeniul sănătății publice și al mediului. Avem nevoie de informații concrete despre subiectele care țin de comisia noastră și avem nevoie de un schimb de opinii mai uh, des cu uh, comisia. Oricum, mulțumesc pentru informațiile primite deocamdată astăzi. Mulțumim foarte mult. Doamna Evi. Si, grazie. Um, ehm, anche io volevo cogliere l'opportunità. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să profit și eu de ocazie ca să adresez anumite întrebări comis, reprezentantului Comisiei. În primul rând, eh, o constatare în legătură cu acest tratat care, care este prea puțin cunoscut, eh, mai ales în Italia. Nu prea există dezbatere în legătură cu el eh, publicul nu uh, cunoaște, cetățenii totuși sunt primii care vor fi afectați de efectele acestui tratat și nu știu despre ce este vorba. E un tratat care, după cum spune valorile de impact uh, pe care le-am putut uh, consulta, în cel mai bun caz va avea rezultate nesemnificative față de ce ar putea fi efectele periculoase ale sale Eh, se vor demantela standardele de siguranță europeană. Am spus, eh, deja mulți din colegii noștri au spus, eh, s-au referit la o mulțime de puncte care se referă la competențele Comisiei noastre. Eu aș avea întrebare către Comisia Europeană în ce privește clauza ESDS și o interpretare a recentei cauze Monsanto versus California Monsanto și-ar dori uh, să nu se interzică glifosatul între persoanele potențial cancerigene. Și atunci aici ar putea fi un caz de clauze SDS, într-un caz atât de periculos. Aș vrea să știu comisia ce uh, crede s-ar putea uh, întâmpla cazuri asemănătoare și în Europa cu astfel de clauză. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, iar la sfârșitul acestor întrebări adresate de colegii noștri, iată, redau cuvântul Comisiei pentru multe răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc colegilor care au adresat întrebări adesea foarte bine punctate și bine țintite. Eu uh, aici mă simt ca la un examen oral. Am uh, terminat studiile universitare acum 25 de ani și ceea ce se întâmplă astăzi mă apropie foarte tare de situația de examen din trecut. Uh, am ascultat numeroase comentarii venite din partea Comisiei Envi deja de luni de zile de când am început negocierile acestea și uh, doresc să subliniez ceea, că ceea ce spun membrii sunt mesaje pe care noi le transmitem mai uh, departe administrației. Mai sunt cu mine patru, chiar cinci colegi de la diferitele departamente ale comisiei, iar toate îngrijorările dumneavoastră sunt uh, lucruri pe care noi, uh, ca noi le luăm în serios pentru că ține parte din fișa postului nostru și trebuie să existe un follow-up. M-am simțit vizat în special de domnul Balțo, care a cerut un răspuns sincer la întrebarea domniei sale, ceea ce voi încerca să-i ofer și o să încerc să vă ofer un răspuns sincer tuturor. Încep cu raportorul Dorfman și e vorba despre întrebarea legată de relația cu alegerile din SUA. E mai degrabă un lucru ce ține de ă, latura americană. Ei trebuie să gestioneze asta, dar ă, este adevărat majoritatea candidaților atât domnul Trump cât și doamna Clinton au făcut comentarii vizibile despre politica comercială, mai ales în ceea ce privește acordul transpacific care este încheiat, dar domnul Trump, de exemplu, a spus că vrea să-l redeschidă. Oricum, administrația are un angajament profund față de acest proiect lansat la comun și, după cum v-am spus, toată lumea ar vrea să vedem procesul, procesul încheiat la finele acestui an. Nu știu dacă este posibil, dar cu siguranță astea sunt declarațiile publice. Mi-amintesc că am avut o reuniune cu domnul Dorfman în anul trecut și a spus că în regiunea sa, în Austria, el produce mere și că regiunea sa exportă sucul de mere în America, dar nu și merele, din cauza producelor, procedurilor, mă scuzați, foarte complicate de aprobare la Washington. Și pot să vă spun că este o plângere legitimă și mulți dintre dumneavoastră au menționat procedurile îndelungate, birocratice, din domeniul alimentelor și al legumelor, negociatorii noștri mereu uh, îi trag de mână pe americani, uh, de, de mânecă, mă scuzați, pentru că durează foarte mult uh, adoptarea licențelor de import, mult mai mult decât ceea ce facem noi cu licențele pentru OMG-uri. Durează foarte mult în America să primești o, o aprobare. Noi însă putem să dovedim foarte clar cât de greu este cu merele și perele care uh, în urma măsurilor luate de Rusia în urmă cu doi ani uh, au rămas pe piață. Uh, însă, iată, noi am găsit un răspuns în cele din urmă, însă cu americanii e foarte greu. Noi ținem cont de dumneavoastră când spuneți că aceste negocieri nu pot să ducă la scăderea standardelor noastre. Comisia susține asta sus și tare, dar totodată trebuie să existe un acces corect și echitabil la piețele străine pentru producătorii noștri. În general, mulți mi-ați adresat uh, întrebarea despre nivelul de protecție. Nivelul de protecție nu va fi scăzut prin TTIP în niciun mod. Nivelul de protecție este fixat uh, de autoritățile de reglementare, nu de negociatorii DigiTrade. Noi facilităm o cooperare de reglementare cu un mecanism între autoritățile de reglementare de ambele părți ale Atlanticului, dar cu suveranitate completă și veți vedea din textul TTIP că este și o poziție americană și o poziție europeană. Autoritățile de reglementare vor rămâne autonome, suverane în dreptul lor de a crea niveluri de protecție cu aprobarea parlamentelor vizate, inclusiv uh, aprobarea Parlamentului European. Acest lucru nu se va schimba. Noi nu vom crea o piață unică cu SUA, așa cum avem între statele membre. Sunt niște diferențe fundamentale. Noi încercăm să încurajăm uh, cooperarea de reglementare, în așa fel încât să uh, Uh, eliminăm barierele nenecesare din calea comerțului și este o diferență între barierele non-tarifare care reprezintă o duplicare și o, o dedublare necesară nenecesară cu un cost societal pentru Europa, care face ca bunurile și serviciile noastre să fie mai puțin competitive și o barieră non-tarifară care este expresia unei opțiuni democratice ce poate fi diferită în Europa față de SUA. Și există foarte multe domenii care țin de comisia aceasta, mulți ați subliniat asta în comentarii, unde abordarea este diferită. Noi am spus-o la negocieri, am spus că legislația de bază pentru OMG-uri nu este obiectul negocierilor și am clarificat că noi nu vom importa în urma acestor negocieri carne de vită tratată cu hormoni sau animale care au fost crescute cu hormon de creștere. Sunt parametri foarte clari în aceste negocieri pe care noi am publicat, iar uh, comisarii au făcut declarații publice despre aceste elemente și vom putea fi trași la răspundere, fiindcă din text vă veți da seama că noi uh, am făcut aceste declarații, toate propunerile sunt la dispoziția dumneavoastră. Eurodeputații pot să vadă în sala de lectură TTIP aceste documente, inclusiv în forma consolidată, care cuprinde și poziția americană. Iar propunerile noastre, să știți, sunt pe internet. Deci sunt cei care spuneți că negocierile sunt secrete. Nu, interpretați greșit. Uh, de multe luni de zile noi am publicat pe internet toate propunerile noastre și în calitate de uh, reprezentanți aleși puteți merge la, uh, cu un pas mai departe și puteți vedea textul consolidat, inclusiv propunerea americanilor, într-o sală de lectură, această safe room. Aceste săli de lectură sunt disponibile de la Crăciun și în statele naționale. Uh, sunt 23 uh, de state membre cu asemenea săli de lectură care au creat, uh, deci există săli naționale de lectură la care au acces și deputații naționali. Deci nu doar dumneavoastră, eurodeputații, ci și colegii dumneavoastră din parlamentele naționale au acces la textul consolidat și ne puteți trage la răspundere dacă identificați în aceste texte prevederi pe care dumneavoastră sau partidul dumneavoastră uh, ar dori să le îndepărteze. Voi trece acum uh, în revistă comentariile pe care alte comentarii pe care le-ați făcut și sper să îmi mențin coerența. Sur le sustainability. La întrebarea lui Bala uh, cu evaluările de evaluarea de impact de mediu este făcută de consultanți externi, deci va fi un raport uh, independent uh, și a fost efectuat cu libertate de plină a informării în legătură cu diferitele capitole va fi un studiu atât cantitativ cât și calitativ important. Deci uh, uh, va conține mai multe sute de pagini uh, și scopul său e de a face o apreciere cantitativă și calitativă a efectului acestui acord odată ce va fi pus în aplicare și, de fapt, uh, studiul uh, se ocupă și de sectoarele specifice, cum ar fi, de exemplu, drepturile sociale sau sectorul maritim. Mm, sunt cam vreo 10, deci a identificat uh, vreo 10 capitole în care se poate face evaluarea de impact de, de durabilitate de mediu, că asta este și diferența între o evaluare de impact pur și simplu și aici uh, o evaluare care insistă asupra aspectului durabilității. Dar se pune accentul și pe uh, calitate. Și noi, Comisia, Sigur că încercăm să vă oferim un tratat care să fie cât mai bun posibil, calitativ și nu e vorba doar de a deschide piețele, dar e și uh, acest acord este și un mod pentru ca noi să ne impunem anumite valori, deși sunt multe diferențe între noi și Statele Unite ale Americii. Dar diferențele între noi și SUA sunt mai mici, după cum știți. Dacă comparăm lucrurile cu alți parteneri comerciali, cum ar fi India, Brazilia, China sau Federația Rusă. Um, I would want to mention uh, just to Mrs. Müller. Acum, uh, față de întrebarea doamnei Müller, aș menționa că avem angajamente specifice în uh, legătură cu despăduririle avem angajamente specifice pe care le-am uh, supus atenției partenerilor noștri din SUA în luna decembrie, inclusiv angajamente uh, pentru conservarea durabilă a pădurilor, angajamente spre a combate despădurile ilegale. Să avem o silvicultură durabilă, să cooperăm și cu țări terțe, deci și aici încercăm să facem lucruri noi odată cu TTIP-ul, acolo unde avem obiective comune cu SUA. În ceea ce privește întrebarea domnului Stas, eu cred că deja am încercat să uh, fac o diferență între barierele non-tarifare care sunt expresia unor uh, strategii și politici diferite Eh, sunt diferențe care rămân valabile. Acest acord nu are menirea ca într-o formă sau alta să facă ca anumite valori care țin de Parlamentul acesta, de Consiliu, eh, să fie demontate. Valori la, pe, la care a ajuns prin eh, decizie Consiliul cu Parlamentul. Și, într-adevăr, trebuie să ajungi la niște echivalențe prin implementarea acordului, dar toate aceste echivalențe vor veni în fața Parlamentului înspre aprobare, deci nu este un lucru care se va întâmpla în urma unei proceduri tehnocrate, ci e vorba de supraveghere democratică, lucru care va fi respectat. Iar în ceea ce privește directiva REACH, cred că e corect să spunem că uh, într-adevăr există uh, diferențe față de prietenii noștri americani. Uh, a comment on uh, uh investment, because... Uh... investițiile aș face un comentariu. Stas și mai mulți dintre noastre s-au referit la asta, întrebându-mă ce se întâmplă cu această parte foarte importantă a negocierilor, în legătură cu care mai ales aici la Parlament au avut loc discuții și există de asemenea și o dezbatere publică Um, asupra unei componente controversate a discuțiilor TTIP și după îndelungate consultări care au inclus pe toți actorii interesați, societatea civilă, uh, Parlamentul, desigur, statele membre, și aș reaminti că statele membre sunt uh, principalele uh, interesate de asemenea acorduri. Avem o nouă platformă pentru uh, soluționarea disputelor, uh, litigiilor legate de investiții. Credem că e o transformare, nu e o evoluție. Am, s-au modificat uh, vechile proceduri SDS, este o, o abordare uh, transformativă în care am Uh, propus să se aducă, să se adauge componenta juridică la soluționarea litigiilor uh, legate de investiții ca să reglementăm uh, acest lucru este formal recunoscut în capitolul care se ocupă cu mecanismul soluționării litigiilor. Deci aceste litigi nu s-ar mai soluționa pe cale amiabilă, în sensul că nu ar mai avea ei libertatea să desemneze arbitrii, ci guvernele ar face acest lucru, dar la nivelul magistraților care vor soluționa litigiile cu transparență de plină, cu audieri publice și se va putea face și un apel, deci va exista o cale de atac, asta în combinație cu uh, Uh, informarea specifică în legătură cu dreptul de a reglementa și credem că asta este abordarea uh, necesară pentru a găsi uh, echilibrul între aceste instrumente și, bine, punctele de vedere foarte radicale, câteodată exprimate în societatea civilă pe tema asta și sigur că suntem la nivel de negociere, asta este propunerea noastră și ultima rundă din februarie a fost ocazia pentru noi să explicăm uh, partenerilor americani că noi credem că este un echilibru care este important de menținut, important pentru Europa, ca, urma uh, acestui, ca urmare a acestui acord și nu niciun secret că asta l-am spus și cred că și Parlamentul are același punct de vedere. Uh, trebuie menținute echilibrele în ce privește protecția investitorilor și ați spus asta în lunile trecute și sigur că <clears throat> vă confirm că, până la urmă, toate acestea vor fi supuse controlului domnilor voastre și a aprobării domnilor voastre. Domnul Poci a pus diverse întrebări în legătură cu caracterul confidențial. Eu cred că am răspuns în ce privește accesul la texte, însă domnia sa eh, s-a referit și la la, la uh, ce se întâmplă dacă nu se adoptă uh, anumite uh, prevederi dorite de noi. Bun, SUA este o federație. Acum, economiile noastre au cam aceleași dimensiuni, deci suntem cam pe picior de egalitate, dar uh, totul depinde și de capacitatea noastră de a fi uniți. Statele membre uh, europene trebuie să fie unite. Și apoi și uh, Parlamentul SUA se va prezenta asupra acestui acord și, uh, și mesajul său este că acordul final trebuie să fie echilibrat. Și asupra acestui aspect se îndreaptă și atenția multor state membre ale noastre în negocieri. Deci nevoia unui echilibru, nevoia unor standarde cât mai înalte nevoia unui caracter exhaustiv în ce privește rezultatele vizibile pentru cetățenii noștri, rezultate care să aducă creștere economică și locuri de muncă. Punerea în aplicare acestui acord de partea europeană va fi făcută în multe ori prin act, de multe ori prin acte delegate. După cum știți, noastră aveți toate competențele dorite în ce privește nivelul subfederal din SUA. Ați pus mulți dintre dumneavoastră întrebări în legătură cu asta, dar după ce se va încheia acest acord TTIP și va fi ratificat de ambele părți, guvernul SUA își va asuma răspunderea pentru punerea în aplicare a acordului la toate nivelurile de guvernanță. Bun, acum soluționarea litigiilor în ce privește asta, acordul va avea prevederi obligatorii și atunci când nu sunt respectate angajamentele la nivel subfederal. Asta nu înseamnă că actualmente nu există domenii politice care să nu se afle în competența statelor. Deci statelor care compun SUA în același mod încât în, în același fel încât în Uniunea Europeană sunt multe domenii care nu sunt de competența supranațională. Deci întrebarea referitoare la nivelul subfederal ar fi mai degrabă ce fel de angajamente putem noi negocia cu SUA în domenii în care competența se află la nivel subfederal. Eu, după cum știți, este foarte important acest aspect în uh, domeniul achizițiilor publice, de exemplu, unde există discriminări care afectează uh, partenerii europeni și se adoptă și se pun în aplicare la nivel subfederal. Deci trebuie să găsim o parte a soluției în negocierile, în negocierile privitoare la achizițiile publice prin angajamente care să fie acceptate de statele SUA și de nivelul local și regional în, în SUA și la fel și pentru recunoașterea diplomelor. Uh, uneori acest lucru în SUA se face la nivelul statelor. Sigur, piața noastră unică în unele domenii este imperfectă și acolo există uh, competențe reziduale ale statelor membre, Uh, ale UE, deci partea negocierii este găsirea echilibrului corect și un, un echilibru al angajamentelor asumate la nivel federal și în unele domenii, la nivel subfederal, acolo unde acesta este competent, deci să încercăm uh, să obținem și acolo rezultate care să fie obligatorii, obligatorii prevăzute în tratat și după ce sunt acceptate și după ce sunt și prevăzute în lege, atunci capătă putere de plină și la nivel subfederal. Cei dintre domnile voastre care cunosc sistemul SUA știți că, până la urmă, dacă are un caracter obligatoriu, o lege se aplică foarte bine la toate nivelurile. Apoi, întrebarea doamnei Gerling în legătură cu rezultatele. După cum spuneam, facem mari eforturi să elaborăm texte care să ne, permite ca, să ne permită ca până la vară domeniile voastre și statele noastre membre să puteți vedea care sunt abordările noastre specifice în diverse sectoare și abordările sunt diferite, după cum foarte corect a spus, pentru că abordarea în ce privește substanțele chimice poate fi foarte diferită de abordarea privitoare la standardele de siguranță pentru vehicule cu motoare sau uh, medicamentele. Acolo uh, e vorba de inspecții ale fabricilor. Deci vedem în mod sectorial ce e posibil în cadrul limitelor menționate de domnul Stas, acolo unde există diferențe ca rezultat al unor alegeri politice legitime, inclusiv cele care au fost uh, exprimate de Parlamentul dumneavoastră și unde există asemenea diferențe, vom continua să le uh, suportăm consecințele, dar unde există diferențe care uh, sunt nesemnificative în ce privește nivelul protecției pentru cetățeni, de exemplu standarde de siguranță la autovehicule, că nu cred că ești mai puțin în siguranță dacă te urci într-o mașină în SUA și dacă te urci într-o mașină în Europa, standardele sunt aceleași, standardele de siguranță sunt aceleași, însă crește foarte mult prețul pentru companiile care produc modele și adesea e vorba de companii europene, că dacă uh, știți și bine știți de altfel, investițiile sunt uh, Uh, și în SUA și în uh, Europa, deci în anumite cazuri există o suprapunere necesară a regulamentului și rolul nostru este și de a facilita o mai, un mai bun schimb de informații între autoritățile de reglementare ca nivelul de protecție să crească. Asta ar, și, asta ar fi un răspuns la multe întrebări care mi s-au adresat. Sigur că obiecția ar fi că dacă uh, regula, dacă autoritățile de reglementare nu ar putea ajunge la acest nivel uh, mai, superior de protecție, dar dacă noi conlucrăm, dacă putem uh, um, comercializa mai rapid, de exemplu, medicamente care să fie mai ieftine pentru cetățenii noștri, într-un uh, termen mai scurt, uh, am reușit să accelerăm procesul de aprobare, sigur că toate, toate acestea sunt efecte benefice pentru cetățeni. Uh, la întrebarea legătură întreba în legătură cu uh, tarifele vamale, doamna Iatenmeachi, cred că suntem gata de uh, încheierea negocierilor în acest domeniu. Acum, acolo unde progresele au fost dificile, uh, voi fi cinstit cu noastră, în unele domenii ale negocierilor există, sigur, și dificultăți care încă ne așteaptă și, în mod interesant, se referă mai degrabă la accesul la piață. Până la urmă, asta este baza negocierilor, dacă vedem ultimii 15 ani. Însă mai ales trebuie să găsim echilibrul corect în ce privește achizițiile publice, serviciile, prin deschiderea piețelor. Uh, e dificil de rezolvat această chestiune și necesită timp la nivelul doamnei comisar și a uh, partenerilor ei din SUA. Um, to Mrs. Dornano's uh, comments on uh, traceability, I think... Da, Dornano a făcut comentarii legătură cu trasabilitatea, e adevărat, uh, sunt mari diferențe și în ce privește bunătarea animală, dar în multe din aceste domenii, prin TTIP, noi încercăm să facem progrese. Nu va fi nimic revoluționar, va fi mai degrabă o evoluție, însă dacă examinați ce propunere a făcut pentru bunăstarea animală, pentru utilizarea antibioticelor și într-un număr de alte domenii apropiate de responsabilitățile comisiei dumneavoastră, eu cred că veți putea vedea că noi încercăm să facem progrese împreună cu partenerii noștri americani și uh, parametrii uh, pentru uh, evaluarea riscului se află în centrul cooperării noastre. Și principiul nostru de bază e că e competența autorităților de reglementare, deci nu este neapărat de competența negociatorilor, e de competența autorităților de reglementare. Ne trebuie mecanisme pentru recunoașterea reciprocă a uh, echipamentelor, de exemplu. Aceste mecanisme, sigur că vor fi supuse uh, controlului dumneavoastră la uh, vremea potrivită, fie în acord, fie ulterior, însă sigur că intenția noastră este ca dumneavoastră să participați la fiecare pas al procesului. Doamna Evi s-a referit la glifosați, pesticide, eu am înțeles că actualmente uh, asta se află la nivelul statelor membre în ce privește aprobarea, nu la nivelul uh, competenței comisiei, cel puțin în acest moment. Acum sper că am reușit să răspund tuturor întrebărilor. Nu știu dacă am trecut examenul. Dar măcar sper că am răspuns tuturor întrebărilor. Oricum, uh, subsemnatul și colegii uh, mei uh, vă stăm la dispoziție în ce privește întrebări, sugestii și așa mai departe, în mod bilateral sau direct prin birourile noastre. Mulțumesc pentru atenție. And thanks to the Commission for Mulțumim pentru, mulțumim pentru explicații comisiei, mulțumim pentru comentarii. Sunt convins că le vom da curs și vom urmări de aproape tot ce se întâmplă cu TTIP. Ajungem la punctul 6, pregătirea revizuirii post-electorale a CMF 2014-2020, cadrul financiar multianual, contribuția Parlamentului înainte de propunerea comisiei. Acum, vă rog cei care eh, trebuie să părăsească sala, încercați să faceți în liniște. Yeah, Commission, I think, can discuss outside the room, please. Thank to the Commission that you are, your, your discussion uh, goes outside the room. Vă rog să continuați discuțiile private în afara sălii. Immediately give the floor our rapporteur. Și dau cuvântul raportului nostru, domnul Francesc Gambus, din partea PP. Aveți cuvântul. Please, my friends, leave the room. Gracias, presidente, queridos colegas. Dijo... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Domnul președinte Juncker, în discursul său la plenarea de la Strasbourg, prezentându-și liniile de punere în aplicare a mandatului Comisiei, a spus că revizuirea cadrului financiar multianual CFM trebuie să fie utilizată pentru a utiliza bugetul Uniunii spre crearea de locuri de muncă, creștere economică și competitivitate. Cu această premisă am început eu să îmi alcătuiesc proiectul de aviz pe care îl vom începe să-l dezbatem cu colaborarea tuturor raportorilor din umbră. Sunt convins că uh, se va îmbunătăți uh, proiectul meu. Oricum am încercat să fiu cât mai echilibrat posibil în uh, elaborarea primei versiuni a textului. Sigur că provocările de mediu sunt multe, însă între ele e clar că trebuie să se adapte CFM la, în contextul strategiei Orizont 2020 Președintele întrerupe. The room. You can continue. Vă rog, cei care au convorbiri private să părăsească sala. Continuă domnul Gambus. Deci sunt multe provocările de mediu, însă e neapărat necesar să se adapte cadrul financiar multianual astfel încât să atingă obiectivele în contextul strategiei Orizont 2020, să se atingă obiectivele stabilite la Paris, la COP21, că n-ar înțelege nimeni dacă n-am avea această poziție. Schimbările climatice sunt o schimbare, sunt o um, amenințare reală la adresa întregii omeniri și noi trebuie să facem totul ca să lăsăm o moștenire uh, uh, bună urmașilor noștri, trebuie să uh, păstrăm biodiversitatea, noi avem surse diverse de bogăție, cultură, economie, dar și natură conservarea și uh, preservarea naturii trebuie să fie compatibilă cu activitățile economice. Proiectele privitoare la economia circulară se bazează tocmai pe această idee conceptuală. Lupta supraviețuirii noastre, noastre ca planetă trebuie să fie compatibilă cu niște niveluri de creștere compatibilă sigur, care sunt și necesare pentru a garanta uh, un nivel de bunăstare uh, superior pentru toți cetățenii noștri. Provocarea este echilibru. Programul LIFE este, cred eu, după cum spun în schița mea de proiect, Uh, de asemenea, o, o reflexie a, ce a, spus, a celor spuse de domnul Juncker, competitivitate, creștere. Uh, sigur, LIFE este un exemplu, dar sunt multe alte programe pe care nu le putem, nu le putem da uitării, cu exemple concrete, dezbătute recent în comisia noastră, speciile invazive, de exemplu, care dăunează ecosistemul nostru, pentru care e nevoie de eforturi multidisciplinare ca să le combatem. Uh, de la sănătate până la cercetare, prin toate politicile de protecție a ecosistemului. Specii invazive, exemplu de luptă împotriva unei amenințări uh, în general euro, europene și pe toate necesar resurse transversale pentru a proteja echilibrul ecosistemelor noastre. Și în elaborarea proiectului de aviz uh, am vorbit și de programul Sănătate pentru Creștere Economică, Health for Growth, pentru perioada 2014-2020 populația noastră îmbătrânește și trebuie să fim gata să facem față acestor provocări. La finalul lui 2014 și la începutul 2015, iar vedem că Europa nu este protejată de amenințele la nivel mondial, de exemplu virusul Zika Uh, astăzi, dar nu știm ce se va întâmpla mâine. Vrem să ne asigurăm că CFM asigură resursele necesare pentru a putea combate aceste amenințări, dar și să garantăm un sistem de salut de sănătate, mă scuzați, de calitate pentru toți europenii și în finalul intervenției mele mai menționez și ultimul din punctele care figurează în proiectul de aviz, însă nu mai puțin important, anii de criză, după cum au spus unele studii, ne lasă nu doar cu mai mari inegalități economice, ci și cu mai mică capacitate de rezistență a multor gospodării europene, probleme cum ar fi malnutriția, mai ales uh, în rândurile vârstnicilor care le-au scăzut pensiile. De aceea, revizuirea CFM trebuie să însemne și resursele pentru a lupta împotriva malnutriției în statele membre. Revizuirea CFM trebuie să folosească nu doar pentru a orienta bugetul Uniunii spre competitivitate, creștere, ocupare, ci și pentru uh, a garanta bunăstarea tuturor și a mediului. Deci este doar o primă schiță, un prim proiect. Acum sunt la dispoziția uh, tuturor uh, în special raportorilor uh, din umbră, ca să îmbunătățim textul. Mulțumesc. Sandy Group, Honorable Georgios Grammaticakis. Mulțumesc, mulțumesc acum uh, are, pentru SND are recunoscut domnul Grammaticakis. Padre, ine haramu, iate și η tu του Mulțumesc, domnule președinte. E o mare plăcere și un privilegiu pentru mine să contribui la această dezbatere. Pentru că domnul Gambos s-a focalizat asupra chestiunilor care sunt de mare importanță pentru buget. Aș dori să pun în discuție o chestiune de ordin general. Noi știm că atunci când vorbim de legislația de mediu, lucrurile sunt în continuă schimbare. Mai ales dat fiind noul acord global privind schimbările climatice și sistemul nostru european uh, ETS, sistemul de uh, schimb uh, al certificatelor. Și dată fiind criza economică de care ne-a amintit uh, raportorul, punerea în aplicare a legislației în Uniunea Europeană a avut loc într-un mod fragmentat și inadecvat. Programul LIFE um, este o excepție. Însă, acesta fiind contextul, cred că este corect să căutăm niște măsuri mai eficace prin care să putem susține programul LIFE cât de mult posibil. Pentru că e un program care merită să fie protejat. Sigur că sunt aici mai multe niveluri. La nivel european putem să avem propriile ambiții și obiective pentru 2030, dar la nivel uh, global suntem în continuare în cadrul obiectivelor fixate la acordul de la Paris, care depind de finanțarea um, lumii în curs de dezvoltare cu mai multe miliarde de euro în fiecare an pentru reducerea emisiilor de carbon acest lucru va fi esențial pe viitor. Și analiza intermediară a cadrului financiar multianual este o ocazie bună să luăm uh, măsurile necesare pentru a ne asigura că folosim banii conform um, dorințelor și principiilor noastre și a obiectivelor fixate. Deci obiectivele trebuie să se regăsească, să se transpună în buget. Această cifră de 100 de miliarde pe an pentru lumea în curs de dezvoltare trebuie să fim foarte precauți. E o sumă mare și trebuie să ne asigurăm că putem să um, ne respectăm aceste angajamente prin ceea ce introducem în buget, pentru că statele membre vor fi tentate să scoată bani din diverse alte uh, domenii pentru a veni cu banii pentru schimbările climatice și sigur că nu trebuie să uh, acceptăm ca alte domenii importante să sufere. Și eu vin uh, din, din uh, Grecia, deci uh, mă gândesc că sunt și alte probleme importante. Uh, deci, odată, cred că trebuie să participăm la dezbaterea privind resursele proprii. Pentru că trebuie să nu uităm principiul de bază, care este acela că poluatorul trebuie să plătească. Și astfel vom avea niște resurse atunci când vorbim de resursele proprii și de imperativele politice. Deci cred că deocamdată avem o colaborare foarte bună care sunt sigur că va continua pe viitor. Mulțumesc, uh, Julie Gerling, acum pentru ECR. Da, mulțumesc. Și eu am câteva observații de natură generală în ceea ce privește CFM-ul. În grupul meu, noi credem că nicio organizație așa ar fixa un buget pe 5-6 ani fără să înțeleagă că la un moment dat trebuie să facă niște ajustări. Însă, suntem convinși că această ajustare nu ar trebui să se refere la cuantumul total de uh, fonduri uh, disponibile și de aici uh, eu resping discuția privind uh, creșterea resurselor proprii. Întrebarea este ce facem cu banii pe care statele membre i-au pus la dispoziție în acord cu Comisia și cu Parlamentul. Așadar, noi considerăm că Pragurile generale nu trebuie negociate, însă credem că ar trebui să se regândească radical ceea ce facem cu diversele grupe de fonduri în cadrul CFM-ului, pentru că mai mult decât o altă organizație din care am lucrat și decât guvernul meu, noi avem o serie întreagă de domenii care nu pot fi atinse chiar dacă suntem martori a evenimentelor, cum ar fi creșterea tot mai mare în importanța schimbărilor climatice și criza refugiaților. Sigur că acestea au prioritate în uh, alocarea bugetului. Și trebuie să ne examinăm câteva dintre domeniile acestea care se consideră de neatins. Ele nu sunt de neatins. Asta nu înseamnă că eu consider că cei 20% din buget uh, care sunt alocați în cadrul CFM pentru schimbări climatice, uh, această uh, această sumă este adecvată, dar cred că trebuie să vedem cum anume și unde schimbă, uh, cheltuim banii, astfel încât să-i cheltuim într-un mod eficient, să ne atingem obiectivele. Așadar, eu cred că avem banii alocați prin CFM și cred că e nevoie de o discuție viguroasă referitoare la unde anume ar trebui alocate fondurile și cum ar trebui cheltuite, dar să nu fim tentați să uh, încercăm să ieșim din acordul uh, din 2012 pentru că a fost unul greu de atins și cred că ar trebui să îl menținem. Mulțumesc! Și acum domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Restricțiile bugetare se găsesc uh, în centrul tuturor problemelor din multe puncte de vedere. Uniunea Europeană se confruntă cu multe probleme în aceste zile. Deci uh, orice am vrea să facem, trebuie să abordăm cumva restricțiile bugetare, constrângerile bugetare într-o manieră constructivă. Și de obicei, noi abordăm toate problemele cu care ne confruntăm cu intenții bune și în același timp, cu toții, știm foarte bine că toate intențiile bune ne duc uneori către situații mai puțin bune. Pentru că intențiile bune nu sunt uh, suficiente. E nevoie de acțiuni concrete pentru a le transforma, pentru a le pune în practică pe acele bune intenții. Obiectivul nostru în acest dosar este de a ajuta Comisia pentru bugete să găsească o soluție la chestiunile referitoare la mediu. Și deci, în acest sens, voi propune niște amendamente. Aș dori o capacitate suplimentară a CFM, dată fiind, dat fiind acordul de la uh, Paris și articolul 19 din CFM, acest lucru ar fi necesar. Avem nevoie de noi norme pentru fondurile structurale, pentru a facilita și pentru a atinge obiectivele climatice am avea de asemenea nevoie de o revizuire a utilizării alocărilor, fondurilor alocate și niște mecanisme de revizuire mai eficiente. Și cred că ar fi important să întrebăm um, ce se întâmplă cu întârzierile la plată, uh, cum afectează ele programele climatice și dacă acestea nu duc cumva la probleme în domeniul mediului. Și în cele din urmă, vă amintiți cu toții discuția foarte complicată pe care am avut-o referitoare la EFC. Cred că ar fi bine să evaluăm modalitățile în care reducerile privind orizont 2020 uh, influențează modul în care au uh, fost rulate programele buget, programele de mediu, pentru că cred că există riscul ca odată ce banii au fost transferați de la Orizont 2020 la EFSI, impactul din punctul de vedere al mediului ar putea să fie negativ. Acestea ar fi principalele întrebări pe care le am eu și mulțumesc deja raportorului pentru buna cooperare la care mă aștept. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Cine dorea să ia cuvântul? Nimeni? Vă rog, dumneavoastră. Doamna Piric, domnule președinte, cu privire la acordul despre climă, pot să vă spun ce este pozitiv în Olanda, în Olanda? Uh, oferă multe locuri de muncă, iar uh, în ceea ce privește investițiile de capital, uh, și aici mă adresez la, la ceea ce se întâmplă cu EFSI, și spun că informațiile nu sunt foarte clare. Unele întreprinderi cunosc ce trebuie să facă, altele nu. Acesta este un punct foarte, foarte important. Al doilea punct important pentru mine, fapt, nu un punct pur și simplu, chiar am depus un amendament toate sectoarele trebuie să beneficieze de tratament egal și mulțumesc raportorului pentru contribuție, dar e vorba de poziția de concurență între țări. Și vă dau un exemplu. În țările de jos e vorba de bani din sectorul agricol uh, care au fost investiți uh, masiv în mediu și în bunăstarea animalelor. Dar când discutăm despre prețul uh, pe piață și costurile, iarăși lucrurile nu dau bine și avem uh, siturile Natura 2000. Ce putem face și cu acestea? Și pe scurt, chiar recent uh, am uh, decis ce se va întâmpla cu, ce se va întâmpla cu uh, acest sector și ce se întâmplă cu exploatatorii noștri agricoli, pentru că sunt familii amenințate la țară acum. Uh, cum facem în așa fel încât să le oferim o marjă de manevră ca să poată izbuti. Și nu în ultimul rând, mulțumesc pentru că ați menționat Zika. Am vorbit în rezoluție și e nevoie de sprijin pentru intervenții. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Dau cuvântul acum Comisiei pentru câteva comentarii. E nimeni de la Comisie? Îmi cer scuze, spune președintele. Mulțumim foarte mult. Sunt Manfred Rosenstock de la DG Environment. Câteva scurte comentarii, mai ales că Comisia n-a făcut o propunere cu privire la revizuirea MF, CFM până acum. În general, considerăm că revizuirea este o oportunitate de a continua reformele și de a implementa prioritățile politice asupra cărora am convenit pentru perioada de șapte ani pentru stimularea creșterii și a redresării și uh, pentru a face față provocărilor interne și externe. Discuția de până acum uh, a menționat câteva elemente. Propunerea așteptată din partea noastră e prevăzută pentru finele acestui an. E vorba de revizuirea CFM. Și uh, dacă e să mă uit la proiectul de raport, acolo apar lucruri precum inițiativa pentru ocuparea tineretului. Uh, până la jumătatea lui 2016, așadar vom face o primă evaluare a acestei inițiative care va fi disponibilă tuturor. Deci, vă cer puțin tică răbdare până ce avem o propunere concretă, iar în ceea ce privește proiectul de aviz, Mulțumesc foarte mult pentru acest text. E interesant din perspectiva mediului. Sunt puncte importante și sunt multe alte elemente relevante pe marginea cărora au comentat uh, eurodeputații și pe care, bineînțeles, le vom uh, uh, avea în vedere când ne vom pregăti textul. Era vorba și de integrarea Orizont 2020. Era vorba și de fondurile structurale și reforma acestora. Politica agricolă este și ea o problemă și uh, per total, dincolo de life, integrarea unor considerente de mediu cu eficiența resurselor, cu economia circulară și așa mai departe, sunt lucruri importante pentru a face referire la pachetul din decembrie trecut. Sunt elemente foarte importante dintr-un punct de vedere bugetar. Acestea fiind spuse, doresc să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dau cuvântul raportorului pentru ultimele comentarii. Sí, muchas gracias. Primero agradezco. Mulțumesc și mai întâi vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Domnului Gramaticachis vreau să-i spun că munca noastră va fi comună și ne vom putea pune de acord pentru că eu cred că pozițiile noastre nu sunt foarte îndepărtate. Doamna Garling acum. Domnie să le spun că eu cred că dezbaterea privitoare la resursele generale nu corespunde strict acestui aviz, însă sigur că e una, e una din acele vaci sacre care se spune că nu pot fi atinse, dar nu e așa și trebuie inclus în dezbatere. Domnul Tordvalds sunt de acord în legătură cu bunele intenții care, dacă nu se concretizează, au efecte negative și cred că ce trebuie noi să facem în aceste următoare săptămâni e să ne orientăm ca să, aceste bune intenții să fie ca o busolă pentru noi, dar să fie traduse în fapte. Acum, doamnă Piric, uh, sigur, a avut cuvinte amabile, dar uh, cu cuvintele sale le-a răspuns deja comisia și acum uh, aștept cu interes munca ce va urma. Mulțumesc! Thank you very much. I have to... Mulțumim foarte mult. Amintesc calendarul. Termenul pentru amendamente va fi pe 5 aprilie. Votul la MV va fi pe 26, iar la bugete pe 15 iunie. Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. E vorba de raport din partea Comisiei în fața Parlamentului și a Consiliului cu privire la progresul în crearea zonelor marine protejate. Coordonatorii ENVI au decis să invite Comisia la un schimb de vederi cu privire la progresul în crearea unor uh, zone maritime protejate în cadrul strategiei comune de uh, gestionare a mărilor. I have listened that uh, the Marian Venning, director of... Mi s-a spus că Marian Venning, Directorul de la comisie nu e în sală deocamdată. Nu știu ce să facem. E cineva gata să o înlocuiască pe doamna Venning sau trebuie să așteptăm? Nu știu, e cineva în măsură să înceapă discuția în numele comisiei sau trebuie să așteptăm? Oh. Ah, she is just arrived, okay. A sosit invitata noastră. Vă mulțumim foarte mult. Și îmi pare rău să vă zoresc. We wait one minute. Așteptăm un minut. Okay, Miss Wenning. Doamnă Venning. But we give to you the possibility to... Suntem în avans astăzi, însă iată, vă dăm posibilitatea să începeți. Morning to everybody. I'm sorry a bit. Bună dimineața tuturor. Îmi cer scuze. De-abia respir, dar Consiliul și Parlamentul uh, ne țin mereu în tensiune, ne fac să fugim într-o într altul, îmi cer scuze, nu nicio problemă, vă spun totuși bună dimineața și aș dori să fac câteva observații introductive față de raportul uh, creat uh, despre unele zone maritime protejate în Europa. Viața noastră și calitatea ei depinde și de ce se întâmplă în uh, spațiul marin. Oceanele reprezintă 90% din habitatele planetei noastre zone care pot fi populate de diferite specii, uh, plante, păsări și avem 50 până la 80% uh, din toată viața de pe pământ uh, găsită pe suprafața oceanelor. Studiile noastre însă arată că zonele de coastă și oceanele sunt amenințate din cauza diferitelor presiuni care au apărut și care mm, includ supraexploatarea rezervelor de pește, acidificarea apei oceanelor, distrugerea de habitate, poluarea. Astăzi, 60% din uh, principalele ecosisteme marine, care de fapt uh, uh, dictează felul în care ne desfășurăm noi viața, sunt domenii uh, supraexploatate și nerespectate și dacă nu uh, ne schimbăm atitudinea, mai bine de jumătate din uh, speciile marine vor pieri. Deci aceste MPAs, zone marine, pro, maritime protejate, au menirea de a inversa această tendință alarmată pentru a salvgarda ecosistemele și pentru a uh, reinstaura situația uh, rezervelor de pește. Și pentru asta e nevoie de uh, investiții în mai multe domenii, ceea ce înseamnă că zonele maritime protejate nu doar oferă uh, un beneficiu um, de mediu, ci și unul socioeconomic. Am făcut un calcul al beneficiilor generate de rețeaua uh, Marine Natura și cifra a fost de 1,5 miliarde de euro pe an. Asta în relație cu, anul, cu cifrele anului 2011. Se prea poate însă ca cifra să se dubleze dacă și noi dublăm suprafața de acoperire a rețelei și dacă ar acoperi 10%, atunci da, rezultatul ar fi o dublare a beneficiilor economice. Pe 1 octombrie uh, anul trecut, uh, Comisia a publicat un raport în ceea ce privește progresul obținut până la momentul respectiv cu privire la crearea de MPA în uh, Europa, în baza articolului 21 din Directiva pentru Strategia Maritimă. Obiectivul acestui raport este acela de a avea o bază de lucru pentru măsurile MPA care în curând uh, sperăm să fie încadrate în uh, programele maritime ce trebuie depuse de statele membre ca propunere în martie, în luna martie acestui an, deci azi mâine practic. Ținem cont de uh, numirea MPA-urilor în Europa până în 2012, analizăm și coerența ecologică a rețelelor MPA și prezentăm intențiile Comisiei de a sprijini statele membre în așa fel încât acestea să desemneze mai multe zone maritime protejate, să le gestioneze ca atare și să le implementeze. Avem raportul pentru 2012 și 5,9%, aproape 6% din apele maritime europene erau acoperite de MPAs. Două treimi din această rețea uh, era încadrată în uh, siturile Natura 2000, o treime era formată din uh, desemnări uh, prin cadrul uh, de legiferare național. În ceea ce privește siturile Natura 2000 și MPA-urile create pe situri naționale, și acestea din urmă puteau, toate, cu toate le pot deveni situri maritime. Apoi, în ceea ce privește acoperirea MPA, la nivel maritim avem uh, cea mai mare acoperire, cam 80% în Marea Nordului, cea mai mică acoperire în Micronezia, sub 1%. Și sunt diferențe și în ceea ce privește acoperirea MPA în zonele de coastă și în zonele offshore, iar uh, la uh, rata de acoperire ne uităm la ce se întâmplă în funcție de distanța de coastă. Variațiile sunt enorme. Trebuie să dăm dovadă de coerență ecologică. Sunt unele zone din Marea Nordului unde deja există primele semne de coerență, ceea ce înseamnă că zonele maritime protejate europene încă nu formează o rețea cu sens. Dacă s-ar întâmpla asta, atunci bineînțeles că efectul de conservare s-ar multiplica. Concluzia principală a raportului a fost că Europa a făcut progres vizibil în a crea MPA, uh, aliniindu-se angajamentelor internaționale deja asumate, dar e clar că mai trebuie să facem multe, multe lucruri pentru a îmbunătăți situația denumirii MPA-urilor, pentru a gestiona siturile existente și pentru a da dovadă de coerență și de reprezentativitate. Ce facem pentru a sprijini statele membre în atingerea acestor obiective? În primul rând, promovăm o implementare totală și armonizată a legislației în vigoare. Probabil că cunoașteți uh, strategia, directiva strategică pentru zonele maritime și directiva cu privire la habitatul păsărilor. Iată ce formează o bază bună pentru gestionarea și dezvoltarea zonelor maritime protejate. Lucruri care sunt vitale pentru succesul nostru. Deci e important să existe o Uh, gestionare corectă a părții maritime din uh, rețeaua Natura 2000. Acest lucru e sprijinit acum și de politica comună de pescuit, unde există norme speciale pentru a facilita crearea unor măsuri de pescuit care pot fi necesare pentru gestionarea MPA-urilor. Finanțarea este iarăși o măsură importantă prin care putem uh, ajuta statele membre. Avem Fondul European Maritim pentru Pescuit, avem programul LIFE și mai e un program finanțat uh, prin LIFE, un subprogram finanțat în perioada 2009-2014, care a adus o contribuție semnificativă la uh, extinderea rețelei Natura 2000 în Spania. Rezultatul este că acum acoperirea este de 8% din apele Spaniei. Dorim să promovăm și cercetarea. Acum uh, conducem mai multe proiecte pentru a sprijini crearea unor rețele coerente de zone maritime protejate și vrem să uh, avem mai multe dovezi ale beneficiilor socioeconomice ale acestor uh, instrumente. Am îmbunătățit metodologia de evaluare a coerenței rețelei la nivel european și vrem să avem reprezentare a Uniunii Europene în cadrul forumurilor internaționale. De exemplu, Uniunea Europeană luna aceasta va avea o delegație la negocierile ONU cu privire la acordul pentru conservarea și durabilitatea biodiversității în zone dincolo de jurisprudența națională. Deci, uh, eu sper că uh, constatați și dumneavoastră că se întâmplă foarte multe pentru a îmbunătăți rețeaua MPA-urilor în uh, Europa. Avem conferința, am avut conferința din Chile în 2015, iar comisarul Vela a spus că dorește să obțină până anul 2020 obiectivul de acoperire de 10% MPA, așa cum e stipulat în obiectivul de durabilitate 14 cu 5. Facem tot posibilul pentru a sprijini atingerea acestui obiectiv și noi. E un efort continuu la Comisie, dar și al statelor membre, care deja a dat rezultate. Au fost uh, desemnate mai multe situri față de anul 2012, care este anul de referință pentru raportul nostru. Până la sfârșitul anului 2014, Uh, rețeaua marină Natura 2000 acoperea mai bine de 2000 de kilometri pătrați, mai bine de 5% din apele europene, comparativ cu 4% în anul 2012. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare comentarii. Thank you very much. Ms. Gerling? Doamna Gerling. Thank you to the Commission. Mulțumesc și mulțumesc și Comisia. Am doar o întrebare. Dacă Cred că raportul este exhaustiv eh, și foarte bun și eh, eu provin dintr-un stat membru care este o insulă și eh, aceste zone protejate sunt importante pentru noi. Mă bucur că facem progrese cu 17% cu apele Regatului Unit, care acum sunt acoperite de uh, această legislație și de, sunt zone protejate. Avem și legislație internă care uh, face ca în apele noastre conservarea să fie obligatorie în multe zone. Dar vreau să vă întreb ceva despre finanțare și mecanismul CFM. Uh, acest mecanism s-a aflat sub mare presiune pentru că Până la urmă uh, au, au intervenit și obligațiile de debarcare ale industriei de pescuit. Uh, ele intră în vigoare. Avem și obligațiile acestea de la 1 ianuarie 2016 și în apele Regatului Unit, unde deja se adoptă filozofia zonelor protejate, uh, aceste obligații de pescuit și de debarcat uh, sunt dificil de adoptat pentru că sunt uh, uh, organizațiile de pescuit sunt foarte diferite. Deci e nevoie de mulți bani din acest fond pentru pescuit. Mai intră în joc și obligația de prelucrare a peștilor pescuiți și acum întreb dacă procesul de alocare a acestui fond uh, Fondul European pentru Pescuit, uh, care se referă uh, în principal la efortul de pescuit, se uh, potrivește și pentru alocarea fondurilor pentru aceste zone protejate în general. Și Uh, dacă Comisia va examina dacă acest fond se referă și, uh, în general pentru chestiuni legate de zonele protejate sau uh, și pentru ce înseamnă pescuitul. Mulțumesc, doamna Schreier-Peric. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc și reprezentantei Comisiei. Noi vorbim aici de stabilirea unor zone maritime protejate, cu cunoaștem uh, și uh, programul Natura 2000, apoi convențiile OSPAR. Uh, se poate citi în această directivă că obligațiile statelor membre pot ține cont de um, împrejurile socioeconomice și de măsurile propuse și de raportul cost-eficacitate al protecției acestor zone maritime și în cadrul programelor de gestionare a Natura 2000 și directivei Habitat, um, nu întotdeauna au stat lucrurile așa, în țările de jos cel puțin. Nu s-au făcut aceste studii cu consecințele financiare care au decurs și acum întrebarea e că nu cumva vom face aceeași eroare și cu aceste zone. Uh, strategia țărilor de jos uh, pentru protecția Mării Nordului a însemnat limitarea activităților de pescuit existente. Deci, uh, întreb, uh, care e poziția Comisiei Europene în ce privește restrângerea activităților de pescuit? Nu cumva asta va împiedica stabilirea unor zone de protecție maritimă în regiunea Natura 2000? Mă gândesc că la aceste zone deltaice din uh, țările de jos, unde există multe limitări deja. Uh, oare se va ține cont de consecințele socioeconomice ale acestor uh, limitări? Pentru că, totuși, stocurile haleutice se, sunt pe cale de reconstituire în Marea Nordului și întreb Comisia, există și alte posibilități de a îmbunătăți selectivitatea activității de pescuit pentru a facilita protecția biodiversității? Thank you very much, Miss Engstrom. Mulțumesc, doamna Engstrom. Thank you, Chair, and thank you, for the, thank you to the Commission for the briefing. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru prezentare în legătură cu pescuitul în aceste zone protejate. Activitățile de pescuit uh, au, uh, uneori folosesc echipaje care au efect uh, de distrugere masivă, cum ar fi dragele, de exemplu, în Danemarca, sunt anumite specii de pește care sunt foarte afectate. Acum întreb dacă Comisia poate uh, explica cum pot fi îngăduite asemenea activități atât de dăunătoare în zone protejate, când toate probele arată că nu sunt compatibile cu uh, caracterul ecologic al acestor situri. Și în legătură cu perspectiva pe termen lung al uh, acestor zone, obiectivul 10% se spunea că urma să fie atins în 2010, însă s-a amânat apoi pentru 2020 din motive politice nu s-au făcut progrese. Mă rog, comunitatea internațională științifică a uh, recomandat un obiectiv de acoperire uh, MPA de cel puțin 30%, esențial pentru menținerea și restaurarea capitalului natural, uh, de care depind viețile pescarilor. Așadar, care ar fi viziunea pe termen lung din punct de vedere al Comisiei, în ce privește un obiectiv pentru aceste zone protejate în apele europene la orizontul anului 2030 și cum ar fi compatibil cu uh, sectorul albastru, sectorul maritim, uh, pentru care Comisia susține o creștere rapidă și în ce privește nivelul de protecție a zonelor uh, protejate, uh, Trebuie să vedem beneficiile uh, tangibile asupra speciilor pe care le protejează. Deci există zone maritime în care nu sunt permise activități de pescuit sau extractive și oferă cel mai înalt regim de protecție pentru biodiversitatea maritimă și are uh, și potențial de a genera beneficii economice în afara acestor zone. Totuși, uh, actualmente rezervațiile maritime europene acoperă mai puțin de 0,5% din toate zonele protejate europene, uh, mult mai puțin decât în apele australiene, de exemplu. Deci cum evaluează Comisia nivelul de protecție a zonelor protejate din Europa și cum va încuraja dezvoltarea unor rezerve maritime strict protejate pentru a stopa biodiversitatea maritimă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fronte! Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru informații. Am pierdut prima parte a acestora, deci sper că întrebările mele să fie totuși potrivite. Am remarci generale și un punct specific. Acum, întrebările de caracter general sunt următoarele. Modul în care Comisia intenționează să acționeze în mod legal, desigur, față de statele membre care în atâția și atâția ani nu au corectat uh, defectele și lacunele existente în uh, zonele maritime protejate, după cum se spune în raport. Comisia intenționează într-adevăr să se ocupe și problema celor parcuri maritime care de fapt sunt definite prin acorduri, dar rămân pe hârtie și nu există nicio măsură de protecție și de conservare reală a acestor rezerve, rezervații deci sunt incluse în procentajele prevăzute ca fiind protejate, dar de fapt doar pe hârtie. Și ne puteți explica mai bine metodologia care va fi utilizată pentru a evalua dacă măsurile propuse privitoare la zonele maritime protejate vor îmbunătăți coerența ecologică a rețelei și vor susține într-adevăr obiectivul de a ameliora uh, situația ecologică a mărilor europene. Articolul 8 al politicii comune de pescuit prevede instituirea unor zone protejate pe baza sensibilităților ecologice. Au fost deja înființate, conform articolului 8, asemenea zone și s-au luat măsuri și dacă da, care sunt ele. Și încă un punct referitor la procentajele de acoperire și mai ales la Marea Mediterană care, conform datelor uh, ar fi de 9,7 acoperire pentru că asta înseamnă, e bun, pentru că e un procentaj bun, pentru că e foarte apropiat de 10%, dar aici există sanctuarul Pelagos între Franța, Principatul Monaco și Italia și care el singur uh, are mai mult de 87.000 de, uh, mii de kilometri pătrați, deci mai mult de jumătate de acest, de acest procentaj pentru Mediterana, dar care nu este deloc protejat sau gestionat, pentru că definiția spune că aceste zone trebuie reglementate și gestionate prin instrumente juridice sau eficiente de altă măsură pentru a îndeplini obiectivul de conservare. Pentru sanctuarul acesta Pelagos, care este cea mai mare zonă de acoperire în Uniunea Europeană, nu există însă niciun tip de gestionare. Deci, de fapt, E o dată complet falsificată. Și încă ceva. Această, acest procent de 10%, care sigur se referă la nivel global al apelor, mai, al apelor maritime europene, trebuie să-l considerăm întotdeauna ca fiind uh, acoperire totală, pentru că există o diferență enormă între unele mări și altele. De exemplu, în Marea Adriatică avem o acoperire de 2%, în Ionică 1,6%, în Egee 2,6%. Deci, datele astea sunt echilibrate de alte mări unde este o acoperire mai bună, dar rămân totuși uh, să ne arate o situație dramatică în uh, mări uh, cu impact negativ foarte mare al activităților umane. Și aici acoperirea zonelor protejate e mai mică. Deci ar fi bine să inserăm și o, poate o limită minimă de acoperire. Uh, la nivelul bazinelor eh, rămânând sigur inferior eh, de 10% pra, eh, pragul, dar măcar să fie o, o, o acoperire minimă. Bine, și cu asta vă mulțumesc. Grazie, Miss Briano. Mulțumesc, doamna Briano. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu comisiei. Mulțumesc Comisiei pentru informațiile oferite. Mă uimește puțin că această discuție, în general, e promovată doar în Comisia noastră de mediu. Ar fi fost bine să avem o, o, o reuniune comună uh, pescuit mediu și eventual și facem așa ceva, sau măcar la Comisia de Pescuit, că toți uh, ne referim la aceeași direcție generală pentru mări și uh, astfel de politici au relevanță strategică pentru ambele noastre sectoare și uh, eu sunt convinsă de rolul uh, zonelor maritime protejate în tot ceea ce ține de protecția și conservarea speciilor noastre, noastre europene și în îmbunătățirea stocurilor aleutice cu uh, caracterele lor specifice, însă cred că după cum se și arată în bunele practici ale zonelor maritime care funcționează, pescarii trebuie să fie și ei implicați în întreg acest proces. Deci asta ar fi o primă observație. Și apoi, uh, pe aceeași linie, a colegului Afronte, aș spune că întreb dacă Comisia în uh, datele procentuale ale zonelor protejate uh, ține cont de acest caracter neomogen, că există zone maritime mai protejate decât altele și acolo uh, procentajul de zone protejate diferă foarte mult și nu se poate cumva propune un principiu care figurează în politica comună a pescuitului și regionalizarea sa, deci e absurd să fie mări în care să avem un procent de 2% și alte mări în care să ajungem la 20%. Și deci dacă zonele maritime pot ajuta la reconstituirea stocurilor, atunci uh, ar fi bine să avem o uniformizare bazată pe principiul regionalizării. Și, uh, încă o întrebare, eu cred că acest sanctuar uh, Pelagos nu poate să devină o proprie, o, o, o, o zonă maritimă în adevăratul, sens, în adevăratul sens al cuvântului, că azi se bazează pe acordul dintre statele din zonă. Dar cum vede Comisia acest proiect, care de fapt e foarte ambițios, însă a rămas mai degrabă un acord pe hârtie decât o adevărată zonă unde să se aplice reguli, nu neapărat pentru pescuit, dar și pentru celelalte activități antropice care pot avea efect asupra protecției cetățenilor. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, before giving... Ah, Mr. Farias. Mulțumesc, domnul Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu gostaria de. Eh, a senhora eh, representante da Comissão referiu e bem que. Mulțumesc. Vreau să mă refer la ceea ce a spus, ceva din ceea ce a spus doamna reprezentanta Comisiei. Spunea că aceste zone protejate sunt periclitate. Și am o întrebare referitoare la o situație care are loc în momentul de față în țara mea, în zona Algarve. Um, coasta sudică este uh, un domeniu unde se pescuiește și în acest în această zonă se consideră că ar exista țiței. Dar uh, cetățenii de acolo, locuitorii de acolo, s-au exprimat împotriva sondării um, activităților de explorare. E o zonă care e lângă coasta Portugaliei și cred că ar trebui să ne asigurăm că în astfel de zone activitățile de explorare pentru găsirea țițeiului să fie oprite. Care este părerea dumneavoastră? Cum vedeți această situație și uh, cum se poate proteja mai bine zona costieră? Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Petir. Uh, eu vin din uh, Croația și aș dori ca întreaga mare Adriatică să fie declarată un parc național al Uniunii Europene, pentru că e o zonă foarte valoroasă. Pe de altă parte, sunt conștientă de faptul că trebuie să luăm în considerare și nevoile celor care locuiesc lângă mare și um, își câștigă traiul din activitățile uh, pe mare. Așadar, uh, cum uh, se pot uh, recunoaște și proteja activitățile de pescuit ale oamenilor din Mediterana, cum se împacă activitățile cu protecția uh, mediului. În momentul de față suntem la sfârșitul perioadei de tranziție pentru Croația, care a dus la pierderea de licențe de mici exploatații de pescuit eh, de a peste 10.000 de oameni în Croația. În Croația pescuitul eh, este, are o tradiție de sute de ani și este considerată parte a patrimoniului cultural și deci am eh, început o inițiativă pentru ca pescuitul să fie declarat parte a patrimoniului cultural. În acest context, vreau să întreb Comisia dacă vede vreo posibilitate de a adopta um, modificări um, la legislație în cadrul reformei cadrului de reglementare al pescuitului pentru a include astfel de excepții în cadrul de reglementare și pentru acele activități care sunt uh, desfășurate să aibă efectele, efecte cât mai puțin dăunătoare asupra mediului marin. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul Comisiei pentru răspunsul. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru aceste întrebări, mi le-am notat pe toate și sper să reușesc să vă răspund la toate într-o manieră mulțumitoare. Să începem cu EMFF, cu Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Există măsuri specifice care pot fi întreprinse în cadrul EMFF Uh, pentru desemnarea și gestiunea zonelor maritime protejate. Acest lucru este în gestiune partajată cu statele membre, dar, în, ca și în cazul tuturor fondurilor, statele membre sunt cele care trebuie să își dezvolte programele operaționale. Și când primim programele operaționale, discutăm cu statele membre, le atragem atenția asupra faptului că există posibilități, dar că ele sunt cele care, în cele din urmă, uh, trebuie să ia decizia referitoare la includerea sau nu a zonelor respective. Deci avem aici un rol important de jucat, în sensul că menținem contactul cu statele membre și uh, le transmitem uh, cum considerăm că ar putea să folosească banii într-o manieră care să protejeze uh, interesele să protejeze mediul și alte interese economice, dacă e cazul. Și ajung astfel la o chestiune care a apărut în discuție de mai multe ori, referitoare la modul în care zonele maritime protejate se leagă de gestiunea pescuitului și de politica comună în domeniul pescuitului. După cum probabil știți, conform Uh, politicii comune în domeniul pescuitului, articolul 11 prevede posibilități pentru ca statele membre să ia măsuri pentru a se asigura că zonele maritime protejate servesc scopul pentru care au fost create fără a restrânge complet activitățile de pescuit economice. Știm că în mai multe state membre de exemplu, în ceea ce privește utilizarea de traule, ă, statele membre acționează în sensul că doresc să desfășoare aceste activități de pescuit utilizându-se traule într-o modalitate mai bună care să fie compatibilă cu um, scopul unei zone maritime protejate sau poate chiar să interzică anumite activități. Din nou, statele membre sunt cele în măsură să se asigure că utilizează toate datele, în primul rând că colectează toate datele și apoi pentru că o zonă maritimă protejată de obicei nu este în zona maritimă a unui singur stat membru, ci de obicei acoperă mai multe ape teritoriale ale mai multor state membre, de obicei statele membre trebuie să se coordoneze între ele. Și apoi măsura este adusă în atenția Comisiei și este apoi discutată în comisiile de resort cu privire la posibilitatea de a aplica sau nu. Această procedură se numește de obicei uh, procedură rapidă, dar uh, de multe ori ea este o procedură care durează totuși mai mult timp pentru că statele membre au multe chestiuni pe care vor să le analizeze înainte de a-și da acordul, dar au ocazia deci să folosească acest instrument și noi uh, le încurajăm să uh, profite de articolul 11 al uh, politicii comune a pescuitului și poate tot de acest subiect, legat de acest subiect, întrebarea cum pot aceste două obiective, protecția mediului, crearea și gestionarea acestor zone, deci cum poate fi acest uh, obiectiv să fie în concordanță cu așa numita creștere albastră, conceptul pe care îl dezvoltă DG Mare? Din nou, cred că obiectivele nu se exclud reciproc, dar uh, e adevărat că e nevoie de mult eforturi pentru a ne asigura că dacă vrem să atingem ambele obiective, uh, Trebuie să avem instrumentele care să creeze puntea între ele. Unul dintre instrumentele care există este instrumentul de planificare uh, spațială maritimă pe care l-am uh, adoptat anul trecut și care este tocmai un instrument care vizează toate activitățile care au loc în zonele maritime, inclusiv în zonele protejate, și cere ca acestea să fie protejate la nivelul statelor membre, astfel încât impactul asupra uh, transporturilor pe nave sau energiei sau turismului să fie luat în considerare și să fie aduse în concordanță cu obiectivele uh, zonelor protejate, zonelor marine protejate. Deci, directiva, cadru privind strategia maritimă, este un alt instrument uh, pe care le avem pentru a ne asigura că obiectivele de mediu sunt realizate. Știți că dorim uh, să ajungem la un statut uh, de mediu pozitiv pentru toate apele noastre până în 2020 și zonele marine protejate aduc o contribuție importantă la atingerea acestui obiectiv. în ceea ce privește obiectivele pe termen lung, în momentul de față, suntem mulțumiți de progresele pe care le facem. Aceste progrese se accelerează de ceva ani. Din punctul nostru de vedere, avem acest proces de 10% până în 2020 în fața noastră. Și înainte să discutăm noi obiective, chiar dacă sigur că privim întotdeauna uh, către viitor, e foarte important să ne concentrăm eforturile atingerii obiectivului pe care l-am fixat deja pentru 2020, de 10%, ceea ce necesită încă multe eforturi din partea statelor membre. După cum am spus, avem dialoguri uh, cu uh, statele membre, așa numitele seminarii uh, biogeografice. Unul dintre acestea se concentrează asupra zonelor, siturilor marine, unde discutăm cum se poate îmbunătăți desemnarea și gestiunea acestor situri și, după cum spuneam, nu e vorba doar de uh, desemnarea unei astfel de zone protejate, marine protejate, ci și de gestionarea ei într-o manieră ecologică. Acesta este acestea sunt obiectivele noastre și acestea trebuie să fie respectate. Pentru că dacă această coerență ecologică se pierde, uh, atunci zonele marine protejate nu mai pot să producă beneficiile pe care ar putea, de fapt, să le aducă. Deci eu nu aș nega. E o sarcină importantă și foarte dificilă în același timp și nu suntem la capătul drumului. Uh, pentru a înțelege și a avea toate criteriile referitoare la ceea ce înseamnă coerența ecologică. Lucrăm la acest concept acum, împreună cu Agenția Europeană uh, de Mediu, lucrăm la metodologia pentru a înțelege care sunt criteriile și cum pot fi puse în aplicare criteriile pentru coerența ecologică. Uh, e vorba de chestiuni ca reprezentativitatea, adecvarea, conectivitatea, toate aceste criterii trebuie să capete substanță și să devină operaționale. Și pentru a răspunde la o altă grupare de întrebări uh, referitor la faptul că nu avem o acoperire suficientă. La sfârșitul prezentării mele am spus că noi uh, privim biodiversitatea dincolo de jurisdicțiile naționale și în cadrul ONU știți că există un proces în desfășurare în comisiile de pregătire care vor analiza un acord de punere în aplicare în cadrul UNCLOS, care uh, este menit tocmai pentru protecția zonelor marine care sunt în afara jurisdicțiilor naționale, un proces care sigur că va fi unul îndelungat, dar sunt convinsă că la sfârșit acesta va include și viziunea pe termen lung. Cred că am auzit o întrebare referitoare la nevoia de cercetare. Da, Într-adevăr, în cadrul uh, Orizont 2020 există fonduri pentru cercetare și ieri seara am fost la o prezentare a unor instituții de cercetare și e clar că, așa cum știm și noi, sunt multe chestiuni pe care nu le cunoaștem despre oceane. Uh, știm mai multe lucruri despre cealaltă parte a lunii decât uh, despre oceane. Și cred că putem să susținem uh, cu toată forța mhm. uh, această alocare și utilizarea fondurilor pentru a contribui uh, la cunoștință. Nu e vorba aici doar de bani, banii pe care avem de la comisie, ci și banii care vin de la statele membre și cel mai important este ca acești bani să fie utilizați în mod coerent, pentru că dacă fiecare merge pe drumul său și spune oh, eu o să fac asta și eu o să fac aia altă, atunci oricât de mulți bani am avea, nu ne va ajuta pentru că trebuie să coordonăm, să concentrăm eforturile de cercetare pentru a utiliza banii în modul cel mai eficient și cel mai eficace. Și s-a, întreba, s-a pus o întrebare referitoare la acțiunile în justiție. Atunci când am analizat um, desemnarea zonelor uh, marine protejate, am realizat că e nevoie de niște acțiuni. În momentul de față sunt acțiuni pilot și așteptăm deocamdată răspunsurile din mai multe state membre la această acțiune pilot și există și un al doilea lot de uh, acțiuni uh, pilot care vor fi lansate către un număr suplimentar de state membre și vom avea o activitate de monitorizare ulterioară corespunzătoare. Apoi, în ceea ce privește Mediterana, da, acoperirea este ridicată ca și procent, dar dacă ne uităm la fiecare uh, zonă, acoperirea nu este atât de mare și acest lucru ne îngrijorează și pe noi și trebuie găsit o soluție. Sub Convenția de la Barcelona există discuții și cooperare cu organizațiile regionale de gestionare a pescuitului pentru a ne asigura că putem să îmbunătățim uh, gestionarea acestor zone protejate pentru a ne asigura că presiunea uh, măsurilor de pescuit este redusă dacă există zone care sunt uh, în pericol de a suferi de pe urma pescuitului. Și după cum spuneam, da, aveți dreptate, trebuie să ne asigurăm că acoperirea în afara acestui sit special este îmbunătățită și nu vorbim aici uh, doar de uh, Convenția regională privind mările, ci mm, Convenția de la Barcelona în acest caz, ci discutăm și cu alte părți interesate. Avem așa numitul uh, proiect uh, COCONET, care se axează pe mm, o desemnare coerentă a rețelelor în Marea Mediterană. Sunt, deci, o serie de măsuri în curs dar uh, și noi și statele membre trebuie să facem mai multe eforturi. Apoi, uh, implicarea DG Mare, știți că avem uh, același comisar, deci suntem de aceeași parte a baricadei. Am făcut trimitere deja la relația dintre articolul 11 din Politica Comună de Pescuit. Deci, din acest punct de vedere, facem toate eforturile pentru ca cele două obiective uh, să fie conectate în beneficiul tuturor. A mai fost o întrebare referitoare la explorările pentru țiței și la legătura aici. După cum spuneam, avem instrumente cum ar fi impactul, analiza impactului de mediu, instrumente de uh, planificare spațială maritimă și acele acțiuni trebuie întâi să treacă de aceste instrumente. Sper că am uh, acoperit uh, uh, substanța tuturor întrebărilor adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Acum putem să închidem reuniunea pentru astăzi și continuăm în această după-amiază la ora 3. Vă mulțumim! Only with the coordinators at o'clock and later at Doar cu coordonatorii la 3 și de la 4 cu toată lumea. Mulțumesc și pauză plăcută.